Uh, good morning, uh, everyone. We can uh, make a start because uh, all the important people. Bună dimineața! Putem începe pentru că toată lumea importantă e deja aici, cu excepția doamnei Gresle, care firește ni se va alătura puțin mai târziu. Eu voi prezida ședința până când uh, dânsa va sosi. Deci salut, bun venit tuturor, inclusiv uh, comisarului la această întâlnire. Începem cu punctul 12 de pe ordinea de zi, cu o prezentare a uh, domnului Itela din partea Curții de Conturi. Microfon pentru vorbitor. Înainte să trecem la rezultatele auditului, aș dori să spun câte ceva în legătură cu acest caz. Principalele directorate generale implicate în punerea în aplicare a bugetului pentru acțiune externă sunt DigiDefco, DigiNie, DigiEco și Serviciul pentru Instrumente de Politică Externă. Principalele instrumente de finanțare sunt uh, instrumentul de cooperare și dezvoltare, instrumentul de vecinătate și instrumentul de preaderare. Cât privește rezultatele, rata estimată a erorii pentru acest capitol este de 2,1%. Un pic peste pragul de materialitate de 2%. Din cele 156 de tranzacții pe care le-am auditat, 24 aveau erori cuantificabile. În 5 cazuri, din 24, Comisia a avut suficiente informații pentru a preveni uh, aceste probleme și a corecta erorile, însă aceste informații nu au fost folosite. Majoritatea uh, rate erorilor, 37%, se datorează lipsei documentației. În aceste cazuri, uh, beneficiarul uh, nu poate să justifice uh, un cost sau mai multe. Eroarea cea mai frecventă, prezentă în 26% din cazuri, este cea a cheltuielor eligibile, care includ, de exemplu, activități care nu sunt acoperite de contract sau uh, taxe neeligibile. Pentru Digineer, proprii lor auditori au detectat uh, nereguli în gestionarea uh, instrumentului de preaderare. Mai precis, este vorba de uh, autoritățile de audit a trei state beneficiare, Serbia, Albania și Turcia. Aceste neajunsuri mergeau de la lipsuri majore, precum lipsa unei supravegheri adecvate în ceea ce privește modul în care se instruiește personalul și se recrutează. Autoritățile de audit din Albania și uh, Serbia au încercat uh, să rezolve problemele identificate, însă sunt uh, niște erori mai mari prezente încă în sistemul de audit turcesc. În 2016, Diginier a făcut un al doilea studiu legat de erorile uh, reziduale și am văzut uh, că încă mai e nevoie de îmbunătățit, deși lucrurile stau destul de bine. S-a lăsat prea multă marjă de manevră auditorilor în estimarea uh, ratei erorii. N-am reușit însă să Uh, punem în uh, lumină toate neajustele identificate de acest uh, studiu în comparație cu efortul de audit. Acest studiu al erorilor este diferit de un audit și nu s-a făcut în conformitate cu standardele internaționale de audit. În anumite cazuri, acest uh, studiu se bazează pe supraveghere și controle anterioare efectuate de alți auditori și nu uh, face din nou uh, uh auditul și nu examinează în detaliu documente de lucru. Studiul este uh, de asemenea uh, făcut la birou, nu pe teren. Cât privește sprijinul bugetar și proiectele în acest domeniu, ne-am dat seama că Comisia a respectat condițiile de plată și a verificat criteriile generale de eligibilitate. Ne-au interesat proiecte prin care se oferă ajutor <coughs> unor state partenere. Sunt anumite deficiențe la nivelul gestionării fondului în statele membre. Însă corupția nu a fost luată în calcul în modul în care am uh, estimat rata erorilor. Comisia a dat uh, dovadă de flexibilitate în a decide dacă criteriile generale de eligibilitate sunt îndeplinite. Comisia presupune că regulile de eligibilitate ale Uniunii Europene sunt respectate câtă vreme sumele includ suficiente cheltuieli eligibile pentru a acoperi contribuția Uniunii Europene. Există riscul însă ca cheltuielile în ansamblul lor să nu uh, uh, fie neapărat în uh, măsura necesară cheltuieli eligibile. În 2016 însă nu am identificat erori uh, în ceea ce privește uh, sprijinul bugetar sau proiectele multilaterale. În ceea ce privește operațiunile care implică mai mulți donatori și sprijinul bugetar, uh, dacă acestea sunt uh, excluse, rata estimată a erorilor este de 2,8%. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Talev, pentru că ne-ați prezentat aceste rezultate. Dăm acum cuvântul domnului comisar uh, Mimița pentru răspuns. Stimate domnule președinte, stimați eurodeputați, aș dori să mulțumesc uh, domnului raportor, domnului Țeler, pentru faptul că a prezentat capitolul 8 uh, din raportul anual al Curții de Conturi cu privire la acțiunile noastre externe. Având în vedere mediul în care uh, operăm, mă bucur că nivelul erorilor este mai scăzut decât anul trecut. Am ajuns uh, practic la pragul de materialitate de 2,1%. Uh, am redus aceste cifre de la 2,8% în 2015. Nivelul erorilor a fost uh, mereu sub 3% în ultimii patru ani. Mai mult de atât, uh, rata rezistuală a erorilor uh, recalculată a fost redusă și ea an de an de la 3,33% în 2012 la 1,67% în 2016. Rata și studiul care studiază această rată residuală a erorilor este instrumentul nostru cheie pentru a uh, ne uh, cuantifica performanța. Pot să vă spun că sunt mulțumit de îmbunătățirea rezultatelor obținută an de an, câtă vreme uh, putem recunoaște faptul că trebuie să ne continuăm eforturile pentru a consolida aceste îmbunătățiri. Am analizat atent Uh, ceea ce a identificat uh, curtea și de asemenea și rezultatele studiului nostru propriu cu privire la rata uh, reziduală a erorilor și ne-am decis să facem două rezerve. Prima vizează gestionarea instrumentului de finanțare pentru pace în Africa și apoi vor ori și pentru Fondul European pentru Dezvoltare. Rata reziduală a erorilor a fost sub 2%, dar am decis să avem totuși o abordare prudentă și să uh, Uh, facem o a doua rezervă diferențiată în ceea ce privește diversele uh, căi de uh, gestiune a fondului, unele părând unii se mai riscante decât altele. Această rezervă ne va servi ca temei pentru acțiuni țintite, pentru a aborda deficiențele care încă există în ceea ce privește gestionarea directă și indirectă. Mă gândesc aici și la relația cu organizațiile internaționale și programele pe care le estimăm cu țările noastre partenere. Subliniem nevoia de a aplica anumite măsuri pentru a îmbunătăți controlul nostru de sistem. Însă asta nu pune sub semnul întrebării asigurările pe care acesta le oferă. Odată ce am văzut rezultatele anchetei curții și uh, ale studiului nostru, ne-am dat seama că trebuie să ne întrebăm dacă facem lucrurile așa cum trebuie. Însă, în aceeași măsură, trebuie să ne întrebăm dacă facem lucrurile care se impun. Uh, cadrul nostru de rezultate, stabilit în 2015, s-a dovedit a fi o piatră de temelie înspre o cultură bazată mai mult pe rezultate. Din 2016 uh, s-au făcut trimiteri explicite la rezultate în raportul anual cu privire la uh, implementarea instrumentelor Uniunii Europene pentru finanțarea acțiunilor externe. Acesta a fost un pas crucial în a demonstra angajamentul nostru cu privire la rezultate pentru uh, contribuabili europeni. În acest context, uh, rapoartele pentru gestionarea acțiunii externe, așa numitele EAMR, prezentate de șefii de delegații, reprezintă uh, un instrument major de uh, responsabilitate, de transparență și gestiune. Aceste rapoarte oferă asigurări legate de buna gestionare a fondurilor uh, noastre și uh, subliniază uh, chestiunile care țin de performanțe la nivelul uh, operațiunilor individuale. În 2016 am obținut uh, niște indicatori de performanță foarte buni uh, și niște rezultate în baza lor care ne demonstrează că cu 21 de indicatori din 24 uh, ne-am aliniat obiectivelor uh, stabilite în comparație cu 20 de indicatori respectați în 2015. Serviciile mele vor discuta în detaliu aceste chestiuni cu dumneavoastră în noiembrie. Stimați uh, eurodeputați, aș dori să profit de această ocazie de astăzi de a, pentru a reaminti contextul mai vast în care acționăm. Dați-mi voie să încep uh, cu uh, provocarea pusă de migrație. Am făcut progrese anul trecut în ceea ce privește migrația și mobilitatea. Agenda europeană cu privire la migrație, Fondul European de Urgență pentru Africa și noul cadru de parteneriat cu privire la cooperare în domeniul migrației Comisiei au fost cruciale în 2016 pentru a susține punerea în aplicare a angajamentelor asumate la Valeta. Acestea sunt exemple ale eforturilor pe care le facem pentru a gestiona uh, bine migrația pentru dezvoltare câtă vreme abordăm cauzele care stau la baza migrației ilegale. Pentru prea mulți oameni, migrația este singura cale de a ieși din sărăcie. De aceea trebuie să creăm uh, locuri de muncă decente și creștere, acolo unde acestea sunt necesare și uh, pentru cei care au cea mai mare nevoie de ele. Mă aștept ca planul european de investiții, care tocmai a fost adoptat, să joace un rol central în aceste eforturi. Noul consens european cu privire la dezvoltare um, face Uniunea Europeană mai uh, abilă să facă față provocărilor zilei de astăzi și să promoveze dezvoltarea durabilă și eradicarea sărăciei oriunde în lume. Eradicarea sărăciei și promovarea dezvoltării durabile rămân principalele noastre obiective. Investiția în dezvoltare durabilă înseamnă investiția, de fapt, în uh, prosperitatea și uh, securitatea noastră comună. Știm că fără pace autentică și securitate, toate uh, câștigurile din dezvoltare vor fi grav afectate și adesea nici măcar obținute. De aceea ne folosim toate instrumentele la nivelul Uniunii Europene pentru a uh, aborda fragilitatea. Dați-mi voie să fiu foarte clar. Nu ne axăm pe pace și securitate uh, pe cheltuiala obiectivelor de dezvoltare, ci tocmai pentru că ele ne oferă cea mai bună șansă să atingem aceste obiective. Și apoi, nu în ultimul rând, întotdeauna am uh, susținut uh, că dacă dăm mai multe șanse femeilor și fetelor, uh, acționăm într-o manieră esențială pentru dezvoltare, pentru că ele sunt una dintre resursele insuficient folosite pentru dezvoltare durabilă. Anul acesta, planul nostru de acțiune pentru egalitatea de gen demonstrează că s-a făcut o schimbare de mentalitate și asta pentru a avea o um, fundație solidă pentru acțiunile noastre în anii viitori. Din această perspectivă, chiar luna trecut am lansat uh, o inițiativă uh, de uh, jumătate de miliard de euro împreună cu Națiunile Unite la adunarea generală uh, din New York pentru a elimina violența împotriva femeilor și fetelor. Stimați eurodeputați, am făcut mari progrese și continuăm să facem tot posibil pentru a mai îmbunătăți bunăstarea uh, peste tot în lume. Cu ajutorul dumneavoastră putem să facem încă și mai multe. De-abia aștept uh, cooperarea noastră fructuoasă. Vă mulțumesc! Uh, thank you, Commissioner, for uh, that response. Mulțumesc, uh, domnule comisar, pentru acest răspuns. Acum, raportorul domnul Zeller, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc curții de conturi. Îi mulțumesc domnului pentru raportul, prezentarea raportului în ceea ce privește descărcarea bugetară și îl mulțumesc domnului comisar Mimița și tuturor colaboratorilor noștri și tuturor partenerilor noștri de dialog. Curtea de conturi, la începutul uh, reuniunii noastre, ne-a spus care sunt rezultatele evaluării și cele ce țineau și de domeniul comisarului Han. Audierea tocmai a avut loc, așa că în ceea ce privește ajutorul pentru vecinătate și extinderea aici nu voi face niciun fel de observație, ci mă voi referi doar la mandatul comisarului Mimița. Cât despre domeniul de care se ocupă domnul Han, aici vom trimite întrebări în scris și și aici Curtea de Conturi poate să a, fac observațiile necesare. Salutăm tendința pozitivă în ceea ce privește dezvoltarea ratei reziduale a erorilor în jos. Bugetul nu poate fi fără greșeală, este foarte clar, dar e important acest fapt acum. În țările care primesc sprijin există astfel de îngrijorări legate de corupție și nu putem decât să subliniem acest fapt. Mulțumim Curții de Conturi că a reușit să ne prezinte un tablou realist al situației. Apoi, sistemele de control din direcțiile generale, ceea ce ni s-a prezentat, se Există cheltuieli făcute care nu pot fi acceptate. Ce fel de măsuri va lua Comisia astfel în, încât pe viitor să nu mai existe asemenea situații, să se plătească doar ceea ce într-adevăr s-a obținut? 2016, 1,67% rată reziduală a erorilor, sub uh, pragul de până acum, suma de risc 17 milioane de euro, 70 de milioane de euro. Aici, în 2015, suma era de peste 80 de miliarde. și există um, acele domenii cu risc înalt, astfel evaluate de direcțiile generale și au existat și aici um, o serie de astfel de domenii cu risc înalt. Un punct important în discuția noastră e și cel care are de-a face cu cheltuielile în următorul domeniu. În articolul 67 din regulamentul financiar, Comisia e obligată să publice IME-urile. În raportul din acest an am analizat situația Serviciului de Acțiune Externă Acolo se poate se pot consulta documentele într-o cameră închisă unde se pot obține doar o parte din documente, mai e și un membru al personalului care trebuie să se afle în sală tot timpul, pe cât timp aceste documente sunt citite. Nu știu dacă e cea mai bună procedură aceasta și ar trebui să se schimbe ceva. Pentru că eu cred că aceste rapoarte sunt foarte importante în ceea ce privește declarațiile de conformitate. Și dacă lipsește această transparență, atunci nu e bine, e nevoie de transparență. Și trebuie să facem o, să face acea declarație de transparență, dar după aceea motivele rămân ascunse păi lista cu delegațiile. Aceasta a fost până la urmă adăugată documentelor, e un progres, însă trebuie să urmărim în continuare situația. Apoi, ce mi se pare îngrijorător, concluziile auditului intern pentru EMAS. Conform raportului anual din auditul intern, în documentul de lucru, informațiile în ceea ce privește performanța sunt limitate și nu e foarte clar dacă obiectivele au fost atinse sau nu. Și atunci ne punem întrebarea, bineînțeles, cât ne putem baza pe astfel de rapoarte. Comisarii și-au preluat mandatele, au spus că vor ajuta în asemenea situații. Dar prin eșantionare, citind anumite rapoarte, doar mi-am dat seama că de multe ori unele dintre rapoarte sunt foarte formale, altele sunt foarte detaliate și dau și motivele pentru care anumite obiective nu au fost uh, atinse. Și unul dintre acestea e și legat de problemele de gen cu țările partenere cu care avem uh, relații de colaborare și ne dorim ca această dimensiune de gen să fie consolidată. Aici avem rapoarte din Africa, din Asia, în care putem să vedem că nu există niciun fel de succes acolo, ci guvernele din aceste state care colaborează pe domeniu sunt reticente și cred că e o constatare care ar trebui să ne impulsioneze să activăm pe acest domeniu astfel încât să obținem rezultate și aici. Dacă noi nu putem interveni prin intermediul guvernelor, trebuie să căutăm alte Uh, modalități prin care să sprijinim egalitatea de gen în asemenea state. Cât despre performanță, Direcția Generală ne-a dat indicatorii cheie, dezvoltare rurală, schimbarea climatică, rata de eroare, dar eu cred că evaluarea aceasta este falsă, pentru că niciunul din acești indicatori nu ne poate arăta cu adevărat performanța obținută. În plus, Direcția Generală nu are indicatori de performanță pentru teme importante, cum ar fi migrația nereglementată. Apoi, fondurile fiduciare, subiectul nostru principal. Nouă ne place foarte mult ce se întâmplă cu uh, fondul fiduciar pentru Africa și ce am citit în raport, dar Parlamentul nostru și Comisia noastră consideră că această creștere a instrumentelor financiare uh, pune în pericol responsabilitatea și transparența, pentru că sunt subordonate administrațiilor și acolo mai pot să intervină și alții în ceea ce privește punerea în aplicare obiectivelor. Cum poate Parlamentul să fie mai bine informat de ceea ce se întâmplă cu transparența în fondurile fiduciare? Pentru că în cazul fondului fiduciar pentru Africa nu avem un raport sau un uh, audit intern care să fie sprijinită de OLAF și atunci de ce există această evaluare pozitivă pentru Fondul Fiduciar pentru Africa? În septembrie anul trecut uh, a existat o propunere din partea Parlamentului în ceea ce privește aceste fonduri fiduciare. Se cerea Comisiei să aibă un nou instrument în acest sens și am ajuns, am discutat deja despre African Peace Facility, Aici ne interesează în continuare starea actuală în ceea ce privește colaborarea sub acest instrument cu Uniunea Africană. Pentru că suntem principalul donor cu peste 90%, așa că e un lucru care ne interesează și și obiectivele legate de acest instrument și flexibilitatea, dacă este ea atinsă și urmărită. Apoi, un program cadru sub doamna comisar Gheorgheva cu Banca Mondială. Exista înainte. Cum a arătat finanțarea cu Banca Mondială? Au fost plățile făcute și s-a depășit pragul de 7% care apare în regulamentul financiar? Ce evaluare aveți dumneavoastră, domnule comisar, în legătură cu Banca Mondială și, ce se, și de ce se ocupă ea din ce îi cere Comisia Europeană? Apoi, Banca Europeană de Investiții. Cum arată costurile cu administrarea trusturilor, ă, trusturilor fiduciare, mai ales costurile administrative și cu personalul? Același lucru valabil și cu un fonduri fiduciar pentru Columbia. Curtea de conturi cu siguranță va intra mai în detaliu. Un Apoi, colaborăm cu foarte mulți parteneri. Și întrebarea e, acolo unde suntem sponsori principali sau donorii, princip, donatorii principali, atunci cei care folosesc banii noștri cum ne asigurăm că se știe că acești bani vin din partea Uniunii Europene? Pentru că în multe vizite pe care le-am făcut în state unde ne-am luat angajamente, mie mi s-a, părea, mi s-a părut că lucrurile nu erau prea bine dezvoltate. De exemplu, programe umanitare în Turcia, Liban, Siria. Acolo oamenii nu știau deloc ce se întâmplă uh, erau doar anumite organizații din partea ONU, nu știau că aceste organizații active acolo erau finanțate de la nivelul Uniunii Europene. Și apoi un detaliu, dar care cred că merită menționat, costurile totale pentru FAO. Acestea au fost acoperite de Uniunea Europeană. E un răspuns pe care ne l-ați oferit la întrebarea scrisă 12. Trebuie să înțelegem faptul că trebuie să facem mai multe pentru a crește vizibilitatea fondurilor acordate de UE și pentru organizațiile internaționale. Mulțumesc! lots of uh, questions there directed at the at the Commission. So maybe Commissioner Mulțumim, domnule Țeller. Foarte multe întrebări pentru domnul comisar. Îi dăm acum cuvântul să ne răspundă și după aceea vom trece și la ceilalți membri. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule Țeller, stimați membri ai Parlamentului. Într-adevăr, când discutăm despre performanța în ansamblu și supravegherea instrumentelor UE de acțiune externă și mai ales cele de cooperare pentru dezvoltare. Trebuie ca de la bun început să punem lucrurile în contextul potrivit spre care am țintit fiecare dintre noi. Nivelul general de e, rata erorilor descrește de la an la an. Orice ar trebui să îmbunătățim, pe orice ar trebui să ne concentrăm, e o parte mult mai mică față de întregul portofoliu de finanțare pentru proiectele noastre de dezvoltare. În acest context sunt de acord că există anumite subiecte, anumite chestiuni, anumite instrumente pe care trebuie să ne concentrăm și cu care să lucrăm astfel încât să ajungem la impactul dorit și la utilizare bună a instrumentelor, astfel încât să putem să menținem această rată de eroare scăzută. Raportul nostru e mar de acțiune privind acțiunea externă, este instrumentul pe care îl avem în ceea ce privește responsabilitatea și gestionarea în cadrul Comisiei. Mă bucur că am fost foarte atenți cu aceste instrumente, am acordat o mare atenție, nu doar în această descărcare de gestiune pentru anul 2016, ci e un lucru de pe programul nostru de lucru comun de mai mulți ani deja. Indicatorii cheie de performanță, aceștia sunt prezentați în fiecare an în raportul anual de activitate al DGDFCO și IMR-urile sunt transmise Parlamentului European de asemenea. Aș dori să mai spun câte ceva despre EMRs. În primul rând, există această procedură de a fi confidențiale acest tip de documente. Ca să fiu sincer, procedura, așa cum ne-ați descris dumneavoastră, într-o cameră închisă și unde se pot doar citi aceste documente, ei bine, e un lucru care pornește de la premisa că unii dintre acești indicatori, unele informații sunt foarte importante și e important să rămână confidențiale. Însă, ca de obicei, probabil vă Vă amintiți și aveți experiență în Parlament, probabil știți ce voi spune. De câte ori membrii Parlamentului se exprimă asupra unor proceduri care ar trebui să fie mai transparente, poate că Comisia ia ceva mai mult timp până să permită să se întâmple asta, dar de obicei până la urmă schimbăm procedurile și ne apropiem foarte mult de ceea ce considerați dumneavoastră că ar fi o procedură transparentă. Așa că mi-aș dori să colaborăm pe această chestiune, astfel încât să aceste EMR să reflecte nu pe deplin importanța unor asemenea instrumente. Al doilea punct este cel pe care l-am discutat acum un an sau doi ani și anume natura acestui instrument. Nu vorbim aici de identificarea acelor, proiect, acelor proiecte care sunt sortite eșecului. Nu. Este o listarea problemelor, a întârzierilor, a unora dintre chestiuni care trebuie să fie abordate în implementarea procesului. Faptul că există anumite linii roșii, să le spunem așa, sau uh, niște indicații privind riscul, problemele în anumite momente, uh, din evoluția proiectului. Acest lucru nu înseamnă că până la urmă, la final, acest proiect va fi unul care a eșuat. De aceea este important, într-adevăr, să abordăm aceste emaruri ca niște indicatori importanți care ne arată pe ce trebuie să ne concentrăm, astfel încât să evităm să punem în pericol rezultatul acestor proiecte fondul, fondurile fiduciare și operațiunile acestora. Într-adevăr, Uniunea Europeană în ultimii ani, o Comisia Europeană a propus și a lansat patru fonduri fiduciare în total până acum. Acestea sunt instrumente suplimentare. Pe lângă cooperarea pentru dezvoltare și instrumentele tradiționale pe care le are în cadrul serviciilor de acțiune externă. Principala utilizare a fondurilor fiduciare a început de la o analiză care ar fi cele mai eficiente acțiuni astfel încât să ne adresăm rădăcinilor migrației, mai ales în 2015, 2016, am constatat că rădăcinile migrației trebuie abordate prin um, instrumentele de dezvoltare, acțiuni de dezvoltare, însă pentru ca toate acestea să fie eficiente trebuie să facem mai multe în termen de finanțare și mai repede. Trebuie să fie scurtate proiectele. Am evaluat regulamentul privind fondurile fiduciare, instrumentele, legate de acestea sunt cele care pot să-și aducă contribuția la operații mai rapide, mai bine țintite, care să ne ajute mai ușor la obiectivele propuse, locuri de muncă, creștere în țările de origine ale migrației și de asemenea și în a putea face față situațiilor de criză și de după criză. Fondurile fiduciare consider eu că trebuie să facă parte dintr-o procedură de transparență și supraveghere solidă în Parlamentul European. Însă când vorbim de arhitectura fondurilor fiduciare, încă de la început Parlamentul European a fost implicat în uh, construcția acestor fonduri fiduciare. Din diferitele recomandări, rezoluții pe care le-a făcut Parlamentul European și comisiile competente. Și discutam aici și discutate și aici la Comisia de Control Bugetar și în alte comisii importante. Există chiar un raport lunar care vine de la DG Budget către comisia noastră în ce privește gradul de implementare bugetar financiar a operațiunilor fondurilor fiduciare și noi suntem gata să colaborăm pentru a îmbunătăți uh, contribuția necesară a Parlamentului în uh, operarea în supravegherea operării fondurilor fiduciare. Ideea că lansarea fondurilor fiduciare ar putea fragmenta puterea de foc a instrumentelor de cooperare, ca să spun așa, este pentru mine un argument care ar trebui examinat în contextul mai larg al viitorului cadru financiar multianual. Aș vrea să văd, în general vorbind, că instrumentele noastre de cooperare pentru următorul CFM vor fi mai eh, bine organizate și mă gândesc aici și la faptul că ar trebui să analizăm împreună operațiunile fondurilor fiduciare și să ne gândim la simplificare, la flexibilitatea instrumentelor, pentru că asta e parte importantă din viitoarele noastre acțiuni. Deci, din acest punct de uh, vedere, operațiunile fondurilor fiduciare ar trebui să fie în atenția noastră în următorul cadru financiar multianual. În ce privește probleme de vizibilitate, într-adevăr, într-o serie de cazuri, când uh, am vizitat uh, proiectele, nu, nu, era, nu era posibil să vezi peste tot uh, la fiecare proiect nu era vizibil faptul că acest proiect a fost finanțat și uneori și implementat de Uniunea Europeană. Dar avem pentru fiecare proiect o parte de vizibilitate și de comunicare în legătură cu finanțarea pe care am oferit-o și am vrea să o folosim uh, cu partenerii noștri într-un mod mai vizibil și mai eficient. Prin urmare, am uh, abordat toți partenerii noștri de implementare pentru a crește utilizarea acestei, uh, acestor instrumente de vizibilitate a finanțării pentru proiectele noastre, ca să mm, creștem vizibilitatea Uniunii Europene, de fapt, uh, în eforturile noastre de dezvoltare în întreaga lume. În ce privește problema concretă a tipăririi acestor uh, felicitări de anul nou, asta a fost de asemenea finanțată de Uniunea Europeană cu 35.000 de euro, 14.000 de felicitări dar a făcut parte și asta din vizibilitatea noastră, din, din eforturile noastre de vizibilitate pentru proiectele comune cu FAO, cu Organizația Internațională pentru Alimentație și Agricultură. Deci, aici eh, cred că este unul dintre exemplele unde vizibilitatea ar putea fi crescută în diferite moduri, inclusiv eh, ce am făcut cu FAO pentru acest caz concret. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, pentru aceste răspunsuri. Poate trec acum la alți membri, pentru că sunt câțiva membri care trebuie să plece foarte repede. Încep cu Martina, în calitate de raportor din umbră, apoi Petri și Bart. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și domnule comisar pentru răspunsurile oferite și pentru toate informațiile. Am câteva comentarii. Mai întâi aș vrea să subliniez indicatorul cheie de performanță pentru rata reziduală de eroare, pentru că arată că rata de eroare e mai aproape de realitate la încheiere. Deci eu mă bucură această tendință de scădere din 2012 încoace și mă bucur că în 2016 rata reziduală de eroare este sub pragul de materialitate de 1,77. 67. Pentru că nu avem foarte mult timp, trec direct la întrebări. Ce mi s-a părut mie interesant a fost să văd că lipsește, că absența documentelor justificative a fost identificată drept cea mai comună eroare pentru Curtea de Audit. Comisia a răspuns că într-o serie de cazuri lipsa documentației este datorată unor situații de forță majoră, cum ar fi uh, lipsa de acces la documentație din cauza unei epidemii sau cu tremur sau din cauza unor motive confidențiale. Așadar, întrebarea mea, și asta e atât pentru Comisie cât și pentru Curtea Europeană de Audit, ar fi posibil să oferiți uh, un update metodologic ca să facem distinția între primele măsuri în aceste cazuri de eroare, poate dacă puteți să ne oferiți uh, mai multe informații în legătură cu asta. În al doilea rând, am o întrebare legată de programul economic de angajare a tineretului care se va termina în martie anul viitor. Mă bucur uh, să aflu că la comisie se, va explora, se vor explora posibilitățile de a crea sinergii și de a introduce uh, în toate programele dimensiunea de tineret și mai ales angajarea tinerilor. Poate ne dați mai multe informații în legătură cu asta, pentru că această uh, dimensiune ar trebui să intre în, și în alte sectoare, investiții și așa mai departe. Ultima mea întrebare este legată de planul uh, extern european de investiții și componentele sale principale, Fondul European pentru Dezvoltare Sustenabilă. Fondul și uh, fondul de garanție, care au fost create foarte recent, s-a ajuns la un compromis în iunie în cadrul trilogului. Obiectivul fondului este foarte ambițios pentru că ar trebui să, lans, să uh, determine cam 44 de miliarde de euro investiții în Africa și în vecinătatea UE pentru a crea investiții și pentru a uh, lupta cu cauzele migrației. Pentru a face un follow-up a performanței și eficienței fondului, cum va măsura Comisia impactul fondului asupra migrației și asupra schimbărilor climatice? În ce măsură uh, trebuie proiectul să fie relevant din punct de vedere al climei pentru a fi considerat elegibil? Și ultima întrebare legată de asta, știind că instituțiile financiare și investitorii publici și privați vor fi implicați în implementarea planului, cum se va asigura Comisia că Parlamentul va primi toate informațiile relevante privind fondul pentru a-și exercita dreptul și obligația de supraveghere? Vă mulțumesc foarte mult pentru toate răspunsurile. Petri, vrei să pui și tu întrebarea acum? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar Mimița, mulțumesc raportorului, domnul Zeller și, evident, mulțumesc și curții de audit. Întotdeauna, ca întotdeauna, ascult o treabă foarte bună. Vă rog să aveți răbdare cu mine. O să-mi uh, permit să vorbesc un pic uh, diferit uh, și să vorbesc despre cheltuirea banilor contribuabililor așa cum cred eu că ar trebui să se întâmple și voi descrie cheltuirea banilor contribuabililor în general așa cum, cum o văd eu. Nu o să vorbesc mult, dar o să, mai degrabă o să mă refer la nevoia de schimbare. Atâta timp cât discutăm în interiorul uh, regulilor actuale, nu se va produce nicio schimbare. Deci voi folosi această ocazie pentru a cere schimbare, pentru că, deși apreciez ce spuneți, domnule comisar, că în general, Comisia este întotdeauna uh, dispusă să urmeze apelurile la schimbare ale Parlamentului. De obicei, durează. Dar până la urmă să ajungem la această schimbare. Dacă mă gândesc la istoria acestei discuții în Uniunea Europeană. Cred că am uh, vorbit despre aceste lucruri uh, pentru destul de mult timp acum. Și un detaliu neplăcut uh, voi menționa aici. Când vorbiți despre EMRs și le, decla- le vorbiți, spuneți că sunt un instrument de contabilitate transparent, e un detaliu care trebuie să spun că nu-mi place deloc. Contextul mai larg al migrației și o descriere îndelungată a dificultăților care ne confruntăm. Dar acum o să trec la subiect. Ar trebui să schimbăm concentrarea, punctul pe care ne concentrăm. Ar trebui să începem să acționăm conform declarațiilor noastre. Cu alte cuvinte, ar trebui să ne concentrăm pe rezultate, rezultate și iarăși rezultate. Deci ce obținem pentru banii noștri? Înțeleg că este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, în domeniul practic, ca de exemplu e, e foarte dificil să știi întotdeauna exact ce am primit pentru fiecare euro cheltuit. Nu mă aștept să aflu că am, ni s-au întors 1,13 euro pentru fiecare euro cheltuit sau 0,87 sau cât, oricât. Da, vreau să spun că e vorba de o atitudine față de schimbare și că schimbarea începe acolo unde vă aflați dumneavoastră, indiferent unde vă aflați cine sunteți. Asta înseamnă că schimbarea începe la Curtea Europeană de Audit, la Comisie, aici, la Parlament, și suntem cu toții responsabili. Și când observăm, fie că lucrăm pentru Comisie sau Curtea de Audit, când vedem că uh, se cheltuie bani numai pentru că ne-au fost alocați și că trebuie să-i cheltuim, atunci deja suntem pe un drum greșit. Auzim uh, această formulare, un buget concentrat pe rezultate. Auzim această formulare de un milion de ore aici la Bruxelles. Dar trebuie să începem o schimbare și schimbarea începe de la fiecare în parte. Vă rog, nu vă ascundeți în spatele regulilor, pentru că de acolo nu rezultă nicio schimbare. Adevărata schimbare începe atunci când atunci când treci dincolo de reguli. Pentru că altfel nu o să ajungem nicăieri și dacă nici nu urmăm toate regulile interne, trebuie să spun că până la urmă că aceste uh, declarații sunt uh, un exemplu clasic. Există reguli pe care nu le urmăm. Deci cetățenilor, cetățenii care ne urmăresc nu înțeleg. Nu și nu ne vor înțelege până când nu vom începe să facem această schimbare. Mulțumesc. Mulțumesc, Bart. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar. Mai întâi aș vrea să vă mulțumesc noastră și echipei noastră pentru munca depusă. Felicitări! Așa cum ați spus, de patru ani suntem sub rata de eroare. Așadar, felicitări pentru acest rezultat bun. Aș spune că admir munca pe care ați îndeplinit-o împreună cu echipa noastră direcția noastră generală e un simbol de calitate, aș zice, și mai ales uh, la uh, întâlnirile pentru comerț echitabil uh, organizate de Parlamentul European a fost un discurs al Roberto Ridolfi, unul dintre directorii noastre și trebuie să spun că a fost de mare efect. El s-a adresat deputaților, membrilor Parlamentului care au participat la acest mic dejun pentru comerț echitabil, s-a adresat în mod foarte călduros și participarea sa la discuție a fost una dintre cele mai agrabile. În declarația noastră v-ați referit la fondul uh, fiduciar pentru Africa și mai ales la uh, cauzele imigrației pe care trebuie să le abordăm. E adevărat că e un fond important finanțat din uh, fondurile pentru cooperare pentru dezvoltare, dar o mare parte dintre aceste mă măsuri nu luptă cu migrația, ci mai degrabă finanțează supravegherea frontierelor, garda de coastă. Asta mi se pare că e un fel de risipă, pentru că risipim bugetul pentru cooperare și dezvoltare și sigur putem uh, reveni la această chestiune, dar de ce să folosim fondurile pentru cooperarea de dezvoltare ca să întărim uh, paza uh, frontierelor? În al doilea rând, uh, am vorbit de toate aceste miliarde care intră în fondurile fiduciare pentru Africa, dar care vor fi măsurile concrete care vor intra în cooperarea de dezvoltare și vor permite controlul imigrației legale? Care vor fi fondurile care vor fi investite în aceste eforturi de combatere a migrației? 35 de milioane au fost date marine egiptene ca să supravegheze coastele eh, mediteranene ale Egiptului. Eh, deci 35 de milioane investite în, în, în paza de coastă egipteană. Mă așteptam la, al doilea, la altceva. În al doilea rând, pacea în Africa. Cred că trebuie să ne întărim cooperarea și să facem asta nu doar prin fonduri, ci și printr-o implementare mai bună a proiectelor pe teren. Dar, domnule comisar, munca pe care o faceți împreună cu echipele noastre de experți este cu siguranță una dintre cele mai utile și fără niciun dubiu asta va permite uh, ca o serie întreagă de oameni să aibă acces la educație, la sănătate, la un viitor, dar de dragul coerenței, uh, haideți să ne întrebăm dacă nu cumva politica noastră comercială sau politica noastră agricolă și de pescuit au un impact negativ asupra perspectivelor de viitor ale poporului, uh, popoarelor africane și domnul comisar Oettinger s-a referit la agricultură, în special știți că am suprimat uh, cotele de lapte și am transformat o mare parte din lapte în lapte praf, care după aceea a fost stocat în uh, depozite publice și prin intermediul uh, politicii noastre comerciale, practic facem dumping pe piețele africane, facem dumping cu lapte praf. Și pra- uh, prețul laptelui în Nigeria, de exemplu, e de vreo 800 până la 900 de franci africane de moneda locală, în timp ce laptele care, vine, care provine din laptele nostru praf e de trei ori mai uh, uh, ieftine, 300 de CFA, moneda locală. Deci cum vreți ca agricultorii nigerieni să aibă un viitor pe această piață când producția lor este de trei ori mai scumpă decât a noastră? Există foarte mulți agricultori care își închid uh, fermele și se produce un uh, exod rural enorm. Toată lumea se duce la orașe, în bidonviluri, de fapt, și apoi ce se întâmplă? Pe după aceea se gândesc de ce să nu venim noi în Europa. Asta se întâmplă în cazul uh, celor care, au, care produc lapte, la fel în cazul celor care cresc pui, la fel aceeași situație o avem și cu o serie a resurselor noastre aleutice de pescuit din cauza uh, vaselor de pescuit italiene, spaniole, care uh, pescuiesc în largul coastelor Mauritaniei și asta face concurență neloială micilor pescari africani. Deci, întrebarea mea, domnule comisar, putem face multe lucruri în materie de cooperare și dezvoltare, dar unde este coerența între diferitele politici? Care e valoarea adăugată pe care o puteți aduce Uh, în sânul Comisiei Europene uh, pentru, alături de Comisarul pentru Comerț sau pentru Agricultură și Pescuit, puteți cumva să-i trageți de urechi și să le spuneți că politicile lor nu sunt corecte? Pentru că, uh, pe de-o parte, le dăm cu o mână africanilor și le luăm cu trei mâini pe de altă parte. Așadar, aș vrea să existe o atribuție mai înțeleaptă a fondurilor uh, contribuabile. Mulțumesc. You, uh, Bart, next week. Mulțumesc, Bart. Domnul Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem aici uh, pentru a vorbi despre descărcare pe 2016. Uh, putem să vedem care sunt lucrurile asupra cărora ne punem de acord și celelalte. Raportul Curții de Conturi ne-a arătat că există îmbunătățiri ale ratei uh, erorilor și cred că cu toți ar trebui să ne felicităm uh, pentru această tendință. Cum a spus și domnul Sarvama, până la urmă nu ne interesează doar reducerea ratei erorilor, ci uh, ne interesează ca politica DEFCO să reușească să ne ajute să atingem obiectivele pe care ni le-am uh, stabilit. Asta încercăm noi să facem în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare. Aș dori să adresez uh, o întrebare, domnului comisar, uh, înainte să plec. Îmi pare rău, domnule comisar, chiar va trebui să plec pentru un vot. Dar trebuie să spun că pentru mine important este să reținem responsabilitățile uh, suplimentare pe care și le asumă acum Comisia în domeniul de care vă ocupați dumneavoastră. Este vorba despre o gestiune financiară uh, foarte uh, complexă. Gestionați, practic, niște resurse financiare uriașe. Prin urmare, în ce măsură puteți estima și vom afla și noi care ar putea fi dificultățile care apasă pe bugetul Uniunii Europene și în ce măsură uh, V-ați gândit la măsuri uh, suplimentare pentru a face față poverilor suplimentare pe care le aveți și mă gândesc că mai ales la o parte dintre aspecte aduse în discuție de cursa de Conturi, de exemplu ajutorul pentru atenuarea efectelor migrației în Europeană. S-au folosit în mod suplimentar resurse considerabile iar impresia mea este că dumneavoastră și direcția dumneavoastră generală nu ați avut suficiente resurse umane pentru a gestiona uh, uh, aceste schimbări. Îmi pare rău că nu pot să rămân până la sfârșit pentru a vă asculta răspunsul, însă această întrebare trebuia uh, pusă, pentru că nu ne putem uh, aștepta la miracole în ceea ce privește uh, gestionarea finanț- uh, finanțării. Deci dacă nu avem resurse uh, umane uh, adecvate, nu o putem face. Asta câtă vreme povara uh, migrației uh, este una destul de grea. Nu știu cum veți reuși să faceți față acestei provocări în cele mai bune condiții. Mulțumesc! Mulțumim. Din păcate, domnule președinte, anumiți colegi trebuie să plece, dar uh, eventual acum am putea să vă dăm cuvântul să vă ascultăm răspunsurile. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări și pentru că ne-ați uh, arătat uh, unde ar trebui canalizate acțiunile Comisiei în ceea ce privește finanțarea și dezvoltarea. Revenind uh, la mm, indicatori de performanță și la etaloane, e bine, Aș dori să reamintesc faptul că în noiembrie echipele noastre din partea DigiDevco și DigiNear vor fi aici alături de dumneavoastră pentru a intra în toate detaliile care ar putea forma abordarea uh, generală pentru alocări, pentru că acestea să fie un instrument eficient care să ne permită să avem o monitorizare constantă și o asumare a răspunderii pe toată durata programelor concrete. În ceea ce privește fondurile fiduciare, aș uh, propune să ne axăm uh, discuția tematică pe acest subiect pentru a vedea în ce măsură acestea pot să contribuie la uh, acest amestec uh, prezent uh, de uh, instrumente de cooperare Asta pentru a avea niște instrumente bine țintite și care funcționează așa cum trebuie. Pentru că deocamdată mi se pare că suntem implicați mai degrabă uh, în, uh, într-un proces de contribuție la fondurile altora, la sistemul ONU, să spunem, și uh, ne axăm prea puțin pe propriile noastre acțiuni uh, care să implice fonduri fiduciare. Uh, deci, uh, haideți să vedem uh, care ar putea uh, fi cea mai eficientă cale de urmat, mai ales în contextul noului cadru financiar multianual. Multe mm, întrebări ale eurodeputaților trebuie, din această perspectivă, integrate în discuțiile pe care le vom purta cu privire la acest nou CFM. Unul dintre aspectele care vizează rata erorilor este cel al lipsei uh, documentației. Da, din nou, trebuie să reținem faptul că cooperarea pentru dezvoltare pe ansamblu și finanțarea uh, aferentă prin instrumentele financiare se desfășoară în cele mai uh, riscante și adesea imprevizibile circumstanțe din statele noastre partenere din lume. Așadar, uh, lipsa documentelor adecvate sau a datelor uh, necesare poate fi înțeleasă uh, Uh, într-un fel în care nu am face dacă am folosi uh, finanțare europeană pentru a interveni în interiorul Uniunii Europene sau dacă am oferi ajutor de dezvoltare uh, în alte zone ale lumii. Cum a spus unul dintre eurodeputați, important este să reflectăm la niște orientări stricte care ar putea să ne permită să avem niște proceduri uh, standard care să se aplice strict documentației pentru a evita lipsa documentelor în cea mai mare măsură. Dimensiunea care implică tinerii în proiectele noastre de cooperare pentru dezvoltare reprezintă uh, o dimensiune uh, cheie. Ea apare și noul consens pentru dezvoltare ca forță motrice a um, dezvoltării. Până la urmă este o dimensiune supremă care permite punerea aplicare nu doar uh, a unui obiectiv de dezvoltare durabilă, ci asigură succesul uh, nostru. Toate acestea când ne gândim la crearea de locuri de muncă, Uh, pentru uh, tineri. Asta, până la urmă, ar duce la atingerea tuturor obiectivelor pentru dezvoltare durabilă. De aceea, cred că în uh, noiembrie, la summitul de la Abidjan al Uniunii Africane și Uniunii Europene, ne vom axa pe dimensiunea care implică tinerii. Trebuie să ne gândim toate programele de dezvoltare, reținând mereu această necesitate de a interveni pentru a include tinerii în uh, toate aspectele uh, sociale, politice, economice uh, ale țărilor respective. Am lansat acum și noul nostru instrument pentru investiții, planul pentru investiții uh, externe, care însoțește Fondul European pentru Dezvoltare uh, Durabilă. Noi chiar uh, dorim să folosim aceste facilități, aducând la un loc sectorul public și privat, investițiile făcute de aceste două sectoare și de aceea e important ca acest nou instrument să poată cuantifica măsura în care contribuie la rezolvarea cauzelor uh, care dau naștere migrației uh, ilegale pentru a contribui la creștere și dezvoltare în statele noastre partenere. De aceea vedem că acest cadru de rezultate reprezintă un pas major înainte. N-ar trebui să mai tot socotim banii pe care îi alocăm cooperării pentru dezvoltare. Ar trebui mai degrabă să ne intereseze, să ne intereseze rezultatele. Deci nu cifrele care cuantifică banii, ci uh, cifrele care se referă la oamenii care au beneficiat de proiectele noastre. De-abia în 2015 am început uh, să aplicăm acest cadru orientat spre rezultate și am, inclus am inclus uh, în 2015 aceste elemente în uh, programul nostru anual. Avem o, această broșură unde vorbim despre uh, oamenii care au beneficiat în mod direct de programele noastre. Pentru că dacă vorbim despre miliarde, spunând că am alocat 2 miliarde în unul dintre programe, nimeni, cel puțin în statele noastre partenere în curs de dezvoltare n-ar putea percepe cu adevărat ce înseamnă aceste miliarde. Dar dacă spunem că 1.300.000 de oameni au beneficiat direct de pe urma unor uh, programe care se leagă de securitate alimentară sau nutriție sau că 35 de milioane de copii sau mai mulți uh, Uh, au reușit să fie înscriși la școală, ei bine, lucrurile stau altfel. Acesta este cadrul pe care am încercat să-l dezvoltăm pe mai departe împreună cu uh, dumneavoastră, uh, cu Parlamentul și Comisia pentru Control Bugetar. Deci um, să ne axăm pe rezultate este viitorul pas de făcut. În ceea ce privește migrația și dezvoltarea, fondul financiar uh, din acest domeniu, pot să vă spun că o parte dintre aceste acțiuni uh, finanțate de fondul fiduciar uh, vizau asigurarea controlului la frontiere pentru a ne asigura că migranții nu reușesc să-și părăsească țara de frontieră sau că nu pot să tranziteze statele din vecinătate. Dacă analizăm însă Uh, conținutul proiectelor finanțate din acest fond fiduciar, puteți să uh, vedeți că nu vorbim despre finanțarea uh, în exclusivitatea controlelor vamale sau a echipamentelor militare care ar putea permite statelor partenere să exercite un control mai dur la frontiere. Până la urmă vorbim despre gestiune, despre instruire, despre modul în care am putea uh, permite o gestiune a frontierelor care uh, să vizeze pacea și securitatea uh, în statele noastre partenere. Prin urmare, n-aș zice că de fiecare dată când derulăm proiecte de dezvoltare care vizează migrația uh, ilegală la origine, în statele de uh, origine, noi uh, luăm bani de la dezvoltare pentru a preveni migrația. Pentru că dacă avem mai puțină sărăcie, până la urmă atenuăm uh, și uh, prezența fluxurilor uh, migratorii. Această legătură între migrație și dezvoltare este, deci, o parte importantă a um, programelor noastre generale pentru dezvoltare. În ceea ce privește um, acordul de parteneriat economic și politica comercială, deci în ceea ce privește o mai bună coerență a politicilor pentru dezvoltare, ei bine, trebuie să ne continuăm activitatea uh, în acest uh, domeniu. Toate politicile noastre sunt uh, relevante pentru obiectivele de dezvoltare pe care ni le dorim uh, atinse în cooperarea cu statele noastre partenere. Avem această rețea, construim o rețea de parteneriate economice avem acordul de la Contonu între regiuni, Africa, statele din zona Pacificului și din Caraibe. Și aici se pare că avem o abordare uh, bizară a priorităților. Aceste acorduri sunt uh, percepute ca um, fiind acorduri tarifare uh, care să aibă ca singur obiectiv liberul schimb. Însă, ideea noastră este că aceste parteneriate de economice ar trebui să contribuie la responsabilizarea lanțurilor de valoare în uh, statele noastre partenere pentru ca uh, aceste state să aibă până la urmă bunuri mai de calitate cu care să facă comerț. Aceste acorduri de parteneriat economic sunt un instrument care să îmbunătățească uh, integrarea regională, integrarea economică și chiar și integrarea uh, politică în diverse părți ale Africii sau uh, Uh, în zona Pacificului și uh, în Caraibe. Doar odată ce ne atingem aceste uh, obiective, putem avea un regim eficient de comerț și liber schimb în absența unor costuri tarifare. De aceea sunt complet de acord că comerțul echitabil Este o forță motrice a dezvoltării, însă trebuie integrat în acest context al supraindustrializării, uh, al uh, lanțurilor de uh, valoare pentru produse care ar trebui să fie primordiale în această dimensiune. Să mă întorc la control la frontieră, gestiunea frontierelor, uh, dezvoltarea migrației, pacea și securitatea și dezvoltarea și punctele cheie aici. Când uh, analizăm instrumentele noastre de dezvoltare, toate instrumentul pentru pace și securitate. Astăzi 96% din toată finanțarea noastră pentru dezvoltarea e una care uh, e raportată ca fiind um, ajutor oficial pentru, dez, pentru uh, dezvoltare. 98% din toate instrumentele sunt cu adevărat instrumente de dezvoltare și ne-am dorit să creștem această proporție. Dar nici astăzi nu putem vorbi de a realoca banii spre alte domenii, pentru că altfel nu am avea de-a face cu un procentaj atât de ridicat. Din nou, când vorbim de alinierea instrumentelor, am putea vorbi și de următorul fapt, astăzi avem 66 de miliarde în CFM-ul anual. 66 de miliarde de euro în instrumentele de dezvoltare, ajutor umanitar și plus mai avem bani sub Fed. Avem 15 din instrumente diferite, fragmentate. Să ne gândim cum putem să aliniem toate acestea mai bine, instrumentele, numărul de instrumente și capacitatea generală de finanțare pe care ar trebui să o avem. Un ultim punct a avut de-a face cu resursele umane. Din nou, 66 plus 30, 90 de miliarde, 96 de miliarde din uh, finanțarea umanitară pentru pace și securitate, care ar trebui să fie toate puse în aplicare de o parte din colegii noștri din DGS. Însă în Uniunea Europeană nu suntem o agenție de dezvoltare. Nu punem în aplicare în mod direct majoritatea dintre probleme, aceste programe. De aceea trebuie să dezvoltăm parteneriate. Aici, la Bruxelles și prin intermediul delegațiilor noastre din străinătate, o serie de colegi lucrează la gestionarea resurselor financiare pentru dezvoltare dar numărul de colegi e în descreștere. De aceea ne-am dorit să creștem eficiența personalului pe care îl avem, resurselor de personal. Nu cred că ne putem gândi să creștem numărul de personal care are de-a face cu punerea în aplicare a proiectelor. Pentru că numărul mare de, din cauza numărului mare de instrumente pe care le avem în domeniul dezvoltării. Uh, Mulțumim, domnule comisar, pentru aceste informații detaliate, răspunsuri detaliate la întrebările colegilor. Poate acum putem da din nou cuvântul curții de conturi. A, nu mai avem o intervenție. Domnule Țelăr, dumneavoastră veți interveni la sfârșit. Domnule Itala, poate nu puteți răspunde. Da, mulțumesc. Nu au fost foarte multe întrebări pentru noi, dar e un lucru pe care l-aș menționa. Această atitudine de a cere mai mult pentru bugetarea de performanță e ceea ce Curtea de Conturi cere de mulți ani și cred că și colegii au avut intervenții în aceeași direcție, adică asta e voința Parlamentului și e foarte important. Mulțumesc! Bine, vă mulțumesc pentru intervențiile avute. Domnule Țelăr, Mulțumesc, Derek, mulțumesc uh, și mulțumesc și domnului comisar pentru prezentări. Multe din punctele pe care le-ați atins, domnule comisar, sunt foarte importante și pentru noi în ceea ce privește viitoarea colaborare și proiectarea politicii de dezvoltare. E un semn pozitiv faptul că ați primit atât de multe întrebări în ceea ce privește colaborarea pentru dezvoltare. E un semnal pozitiv pentru faptul că acele chestiuni care au de-a face cu politica de dezvoltare, colaborarea pentru dezvoltare, devin tot mai evidente, sunt tot mai importante. De exemplu, în Germania lucrurile steau întotdeauna în acest fel. În acest fel când uh, eram în guvernul german, dacă trebuia echipat un soldat sau o ramură armate, multe lucruri ar trebui să se schimbe când ne-am dat seama că nu trăim pe o insulă și ceea ce se întâmplă se afectează toate statele din Uniunea Europeană și ce se întâmplă în Uniunea Europeană are influența asupra viitorului nostru și că, într-adevăr, e nevoie de o cooperare crescută cu statele și mai ales și cu statele uh, africane cu Orientul Mijlociu, e neapărat necesară colaborarea. Cred că Parlamentul se va dovedi a fi un partener uh, important. Fondurile financiare, mai mare vizibilitate, ați atins aceste subiecte. Uh, da, nu e rău să ne gândim la mai multă flexibilitate, apoi banii care să fie investiți în măsuri care au efect pe termen lung. Poate acolo nevoia nu e atât de mare de reduceri pentru viitor și probabil că ar fi important ca fondurile să fie mai bine concentrate pe câte un obiectiv uh, Apoi o altă dezvoltare, bani suplimentari care ar trebui să fie dați din, dați din alte surse, nu doar din bugetul european sau de la una, două, trei state membre care sunt dispuse să ofere bani și ajută la aceste fonduri fiduciare. Cred că mai rămân multe de făcut și, și din cele promise înainte ca finanțare, foarte puține s-au și întâmplat, pentru că e nevoie de o administrație crescută, personal crescut, capacități administrative crescute. Și cum știm foarte bine, când vorbim de administrație, de multe ori se pierde obiectivul din ochi și uh, se concentrează totul pe a se autoadministra, nu trebuie să se întâmple același lucru cu fondurile fiduciare. Apoi, raportul trebuie să fie un instrument important pentru noi pentru a măsura rezultatele. Uh, în rapoarte din partea delegaților UE pe care le-am citit, multe dintre ele făceau trimitere la faptul că în delegațiile UE nu există destul personal bine pregătit, astfel încât să verifice programele legate de dezvoltare. Acest lucru are de-a face mai ales cu, acolo, cu acele domenii în care oferim sprijin bugetar, ajutor bugetar și Raportul de activitate al directorului general are acolo toate cheltuielile care sunt făcute și cu agențiile exterioare, interna organizații internaționale, unde există riscuri crescute, dar uh, sprijinul bugetar era văzut ca fiind un ca nu fiind un risc major. Apoi există toate acele proceduri, dar se pune întrebarea dacă prin acest tip de ajutor într-adevăr ajutăm și obținem ceea ce ne dorim să obținem. Când merg la fața locului în aceste state și întreb ce a făcut guvernul cu acești bani, cu ajutorul bugetar, atunci de cele mai multe ori colaboratorii UE pot să mi dea informații foarte restrânse, pentru că uh, nu au o privire de ansamblu asupra ceea ce se întâmplă, nu au destulă experiență pentru am răspunde. Și e nevoie de îmbunătățire aici. Și apoi, nu în ultimul rând, domnule președinte, ne vorbeați, domnule comisar, de gestionarea frontierelor. Și aici trebuie să fim foarte atenți. Ne dorim să facem ceva bun și obținem exact contrariu. Am văzut uh, diferite grafice unde ni se arată ce se întâmplă, cum există această gestiune la frontieră. Am dat uh, mijloace financiare importante astfel încât să dotăm uh, frontierele. Există 12 nave în Marea Ciadului care sunt operate acolo. Da, totul sună foarte bine și frumos, dar Oamenii din sud-vestul um, Ciadului sunt crescători de vite și sunt obișnuiți să își duc vitele la vânzare în nord-estul Nigeriei, la un târg. Întotdeauna aveau un drum deschis până acolo, însă acum există acest control la frontieră atât de îngreunat, pentru că statul Ciad e falimentar și atunci încearcă să ia acești bani pe care nu i-a arestatul de la crescătorii de vite, care nu sunt deloc mulțumiți de faptul că există aceste puncte de control la, de gestionarea frontierelor acolo. Și există acești oameni, mulți, zeci de oameni, zeci de mii de oameni care s-au mutat, pentru că există și o acțiune armată împotriva Boko, Boko Haram acolo. Și acum acești strămutați merg și locuiesc în alte sate și vor se implice în producția agricolă. Dar nu e suficient. Trebuie să ținem cont de asemenea situații și trebuie să avem programe care să ducă la evitarea unor posibile conflicte și să le oferim oamenilor posibilități prin care să poată să aibă un standard de viață și de asemenea și să poată să meargă copiii la școală ne dorim să luptăm împotriva terorismului, ne spuneați că nu oferim niciun fel de sprijin militar. În Armenia am finanțat un uh, centru important pentru forțe. În CIAD am uh, finanțat un centru de formare. Există și panouri solare acolo, se, energia este regenerabilă, dar Președintele ne-a zis acesta este doar un loc punctual și eu am nevoie de o armată. Așa că în acel centru deschis acolo nu există acum niciun fel de formare de militari. Așa că eu cred că e important să ne gândim bine înainte să acționăm, să avem metode îmbunătățite de colaborare, trebuie să uh, ne gândim cu toții împreună la asemenea aspecte, însă ați numit punctele importante și cele pe care dorim să colaborăm pe viitorul CFM. Întrebări detaliate v-am transmis, înscris și vă mulțumesc în primul rând pentru prezentările pe care ni le-ați făcut și Vă spun că și noi, cei din Comisia de Control Bugetar, suntem foarte interesați ca colaborarea pentru dezvoltare să ocupe locul pe care îl merită, să poată să lucreze cu metode bune și, de asemenea, să fie bine finanțat acest domeniu din buget. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Țelăr, pentru aceste uh, concluzii și cu aceasta închidem acest punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul 13 și anume al 8 la 9 la 10 la al 11 la Fed și dau cuvântul acum domnului Itala. After this, uh, in depth... Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri, după discuția detaliată a capitolului anterior, pot fi foarte succint. Fondul European de Dezvoltare a finanțat cooperarea cu zonele uh, Africii, Caraibelor, Pacificului și zona australă de aproape 16 ani. Astăzi, avizul nostru privind corectitudinea conturilor și regularitatea veniturilor fondului uh, este una pozitivă ca și în anii anteriori. În ce privește legalitatea și regularitatea uh, plăților, dăm un aviz avansat nivelul estimat de eroare pentru plăți este 3,3%, uh, un pic mai uh, puțin decât anul trecut. Uh, operațiunile de susținere bugetară și operațiunile multidonator sunt excluse. Aici estimăm că nivelul de eroare este de 4,4%. Din cele 143 de tranzacții pe care le-am auditat 26 aveau erori cuantificabile. În două cazuri, din 26, Comisia a avut suficiente informații pentru a preveni, detecta și corecta erorile, dar aceste informații nu au fost folosite, am constatat noi. În 10 din aceste 26 de cazuri, tranzacțiile au fost supuse unei alte verificări de audit sau de cheltuieli dar acestea n-au reușit să găsească erorile pe care le-am găsit noi. Majoritatea ratelor de eroare, 33% e reprezentată uh, respectării ratelor de uh, regulilor de uh, achiziții. Am avut cazuri în care contractele au fost date fără selecție competitivă sau fără respectarea principiilor transparenței și tratamentului egal. În 2016, directorul general DigiDevco a extins rezerva exprimată în raportul anual de activitate la granturi și programe, estimări de granturi și programe aflate sub management indirect. Aceasta respectă recomandările noastre și observațiile făcute atât în acest raport cât și în rapoartele anuale anterioare. Chiar dacă rata uh, de eroare reziduală este estimată sub pragul de materialitate, de 2%, mai mult de jumătate din cheltuielile anuale sunt încă supuse uh, rezerve. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnul comisar, dacă doriți să uh, răspundeți și după aceea vă ruga raportorul să facă comentarii. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, stimate președinte, stimați membri, membrii Curții de Audit. Aș vrea să mulțumesc uh, doamnei Capel, raportorul Parlamentului, pentru că a prezentat raportul uh, Curții de Audit privind Fondul European de Dezvoltare. Mă bucur că majoritatea recomandărilor curții din anii anteriori au fost implementate și uh, la fel și recomandările din acest an pe care evident Comisia le acceptă și vom face tot ce ține de noi ca să ne implementăm de asemenea. Faptul că cea mai probabilă rată de eroare a scăzut de la 3,8 la 3,3 se datorează în mare parte activității precedente a Curții de Audit și recomandărilor acesteia care continuă să ghideze eforturile Comisiei de a îmbunătăți sistemele noastre de control reiterez angajamentul meu ferm de a reduce și mai mult rata de eroare, în ciuda contextului dificil și complex în care operăm. Așa cum am promis, aș vrea să mă întorc la uh, rezerva privind uh, managementul facilității africane pentru pace. De ce este acest lucru important? Pentru că, așa cum am menționat, pacea și securitatea sau lipsa acestora au un impact enorm asupra eforturilor noastre de dezvoltare și a rezultatelor acestora. Am decis, prin urmare, să păstrăm această rezervă, pentru că, în ciuda unor progrese semnificative, rămân anumite riscuri. Lucrăm în uh, strânsă relație cu uh, Comisia Uniunii Africane pentru a identifica slăbiciunile în sistemul de control și ei au foarte în serios Uh, foaia de parcurs uh, cu recomandarea de a face o evaluare generală cât mai repede cu putință. În același timp, măsuri de reducere a problemelor continuă să fie implementate pentru a uh, răspunde la problemele detectate în evaluarea celor mai mulți piloni, în special în ce privește sistemul de contabilitate și de achiziții publice. Aceste măsuri includ aprobarea ex ante a planurilor de uh, achiziții, procedura fără obiecții pentru uh, uh, oferirea contractelor și uh, plată numai după ultimul raport pozitiv de audit și un mecanism de monitorizare întărit. Stimați membri, cooperarea noastră în cadrul Fondului European de Dezvoltare continuă să fie foarte eficientă și concentrându-ne pe obținerea continuă a unor rezultate pozitive, vom continua să îmbunătățim uh, condițiile pentru mm, un uh, management de performanță și raportare mai bune. Vă mulțumesc încă o dată pentru susținerea noastră și contribuțiile constructive. Președintele, mulțumesc. Acum raportorul, doamna Capă. Mulțumesc. Vreau să îi mulțumesc Curții de Conturi și domnului comisar pentru aceste lucruri pozitive pe care ni le-au spus, și anume reducerea ratei reziduale, a erorilor, și asta are de a face cu faptul că recomandările Curții de Conturi au fost puse în aplicare de comisie în ceea ce privește Fedul. Am auzit deja că aceasta ar putea fi redusă la 3,3 rata reziduală a erorilor, și că doar 26 dintre tranzacții au fost criticate ca, criticate ca fiind cu greșeli. Și asta din cauza că nu s-a ținut cont de regulile legate de cheltuieli. Sunt lucrurile constatate de Curtea de Conturi. E nevoie de o monitorizare consolidată, cum ne spunea și domnul comisar, și e nevoie de asemenea de uh, o verificare exante a planurilor de utilizare a fondurilor. Și trebuie să vedem cum putem reduce această nerespectare a regulilor, pentru că vom vedea astfel că și rata de eroare va fi și mai redusă și vom avea un rezultat și mai bun în anii următori. Fondul în uh, linii mari va suferi niște modificări importante în următoarea perioadă și apoi și după 2020 în noul cadru financiar. Sunt lucruri care, la care trebuie să ne gândim tot timpul pentru că se va ajunge la aceste modificări, însă trebuie să spunem faptul că acest fond este cel mai important instrument de dezvoltare al Uniunii Europene cu statele din Africa, statele ACP din Pacific, și de aceea e foarte important ca fondul să aibă toate aceste instrumente care au o importanță deosebită pentru toate aceste state. Important aici, mi se pare, și s-a atins mai multe ori astăzi acest punct, faptul că eficiența utilizării mijloacelor financiare din fonduri. Utilizarea este cea care consolidează coerența între politică și ajutor de dezvoltare cu obiectivele sale în societate în general și obiective legate de protecția mediului, obiective legate de migrație și așa mai departe. Comisarul ne-a vorbit astăzi despre diferitele fonduri existente în domeniu, cât de importante sunt mijloacele financiare care ajung și în gestionarea frontierelor și așa mai departe, cât de importante sunt aceste frontiere pentru securitate și protecție. Uh, în acest sens, Fondul European pentru Dezvoltare ne arată obiectivele importante, relevante, că existente astăzi și în domeniul migrației. Și aceste proiecte din uh, migrație sunt aspecte foarte, foarte importante și de aceea cred că aici ar trebui să cadă acceptul. Anul, în raportul anterior se spunea că uh, accentul pe care căzuse atunci uh, raportul nu se îmbunătățise, de exemplu, sărăcia și sărăcia legată de migrație, lucruri care trebuie să nu mai fie regăsite în rapoartele viitoare. Mulțumesc, domnule comisar, ați dori să reacționați la... Atunci dau cuvântul domnului Giacomski. Pani Vă mulțumesc. În primul rând mulțumesc reprezentantului Curții de Conturi, mulțumesc doamnei raportor și mulțumesc domnului comisar care a venit în persoană astăzi alături de noi. Cred că E important și felul în care s-a pregătit dumnealui pentru discuția de astăzi și ne arată cât de important e subiectul pentru Comisia Europeană. Și m-aș bucura dacă comisarii ar veni întotdeauna atât de pregătiți în comisia noastră. Voi atinge niște puncte deja menționate, nu voi atinge puncte deja menționate, ci voi vorbi despre aceste rapoarte făcute de Comisia Europeană și Curtea de Conturi și la întrebările adresate Comisiei. Trebuie să le reamintim. De exemplu, utilizarea mijloacelor financiare din acest fond. Trebuie să fie foarte bine controlată această utilizare. Trebuie să vedem exact unde sunt făcute erorile, sau unde nu există documentele în ceea ce privește plățile făcute. Nu sunt prezentate aceste documente. Aici există potențial de înșelătorie. Pentru anul 2016 vedem că se tot repetă tot aceleași probleme pe care le vedem an de an. Dacă mă uit la acest raport și mă uit la raportul de anul trecut și fac o comparație între ele, atunci observ că ne întoarcem tot pe aceleași, pe aceleași subiecte și am făcut acest lucru. De exemplu, în ceea ce privește veniturile, aici nu a existat o rată de eroare foarte crescută, nici în trecut. Greșelile au fost că lipseau anumite documente care ar trebui să existe. Deci, sunt lucruri care nu sunt menționate de cei care fac auditul și anume că documente de care e nevoie nu sunt disponibile. Doamna raportor a întrebat deja uh, ce va face Comisia, ce pași va face Comisia astfel încât să crească controlul și să scadă rata erorilor. Apoi, altceva. Sunt de acord cu Curtea de Conturi în uh, faptul că Comisia trebuie să uh, examineze mai detaliat cheltuielile cu operațiunile de sub fiecare proiect și apoi să supravegheze și vechile contracte care expiră și astfel ar trebui să scadă numărul de contracte sau raterorilor în acest domeniu. aproape 4 miliarde de euro lipsește și aș întreba de ce, ce va face Comisia. On to those two contributions. Mulțumesc, domnule comisar, doriți să reacționați la aceste două intervenții? Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. În ce privește Fondul European de Dezvoltare, EDF, Unele dintre subiectele pe care le-am uh, discutat uh, uh, la buget sunt relevante și pentru implementarea proiectelor noastre și pentru Fondul European de Dezvoltare. Mă refer la susținerea bugetară, la operațiuni, operarea fondurilor fiduciare, pentru că o parte importantă din fondurile fiduciare vin din rezervele EDF. Prin urmare, am vrea să ne concentrăm și mai mult pe eforturile noastre de a acoperi această ultimă mm, ultim efort, acest ultim efort de a reduce rata de eroare în cadrul Fondului European de Dezvoltare. Uh, rata aici este mai mare, decât uh, în proiectele bugetare, dar la nivelul Direcției Generale am uh, dezvoltat un plan de acțiune care se bazează pe recomandările Curții Europene de Audit și asta este modalitatea prin care noi sperăm să reducem rata de eroare la un nivel care să fie sub pragul de materialitate. Asta este evident scopul nostru. În uh, unele dintre acțiunile finanțate în cadrul EDF, unele dintre lecțiile și experiențele pe care le avem în, uh, cu regulamentul EDF datorită flexibilității acestuia, mai ales în cadrul, în nou cadru financiar multianual, uh, fondurile pot fi folosite mult mai flexibil în implementarea acestor proiecte. Pentru că în EDF avem cam 20% din fonduri, deci cam 30 de miliarde, avem 20% din rezervele care ar putea fi folosite mai flexibil pentru a face față provocărilor emergente și priorităților de asemenea. Așadar, preprogramarea de la începutul CFM-ului nu acoperă toate sumele disponibile. Acest tip de flexibilitate am vrea să existe și în uh, următorul CFM și asta e o opțiune importantă. Comisia ar dori să examineze în continuare în cadrul viitorului CFM. Acesta este un aspect uh, care ne interesează în legătură cu acțiunile EDF. Un alt lucru are legătură cu faptul că suntem foarte flexibili în cadrul programelor naționale indicative. De exemplu, acum uh, am avut uh, impactul tragic al uh, uraganelor din regiunea Caraibelor și foarte des, vom, foarte rapid vom putea să reacționăm nu numai prin acțiuni umanitare, ci și pe, cu acțiuni de reconstrucție pe termen lung din uh, rezervele de F. prin uh, ajustarea indicatorilor de țară pentru zonele afectate de uragan și aducând o porțiune, o parte din uh, fonduri pentru astfel de acțiuni absolut necesare de reconstrucție. Am vrea să păstrăm acest tip de flexibilitate în programele noastre care vor face uh, parte din instrumentul uh, gândit pentru următorul cadru financiar multianual. Aceasta este, după părerea noastră, cea mai bună posibilitate de folosire a EDF, a fondurilor din EDF și a unui număr de elemente care trebuie luate în considerare atunci când se decide bugetizarea EDF, dar uh, Comisia de Control Bugetar și Parlamentul European în general vor fi parteneri importanți pentru a găsi cea mai bună modalitate prin care Fondul European de Dezvoltare, dacă va avea buget în următorul CFM, să-și păstreze capacitatea, tăria și flexibilitatea, deci să fie protejat cumva pentru a avea un impact cât mai bun pe scopul noastră de dezvoltare. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, uh, uh, mulțumesc, domnule comisar. Domnule Itala, doriți să răspundeți la ceva? Da, mulțumesc, domnule președinte. Un comentariu foarte scurt în legătură cu avizul colegului Cerdovski că avem nevoie de controle foarte stricte pentru că altfel există o posibilă fraudă. Sunt de acord, dar cum putem să facem acest lucru și asta e opinia mea personală mai mult decât cea a curții de audit, să spun că trebuie să avem audituri on the spot, la fața locului. Pentru că poți să faci cea mai bună analiză, dar asta nu e uh, suficient. Trebuie să faci analize și audituri la fața locului ca să crești, să scazi frauda. Deci, după părerea mea, un studiu nu este suficient. Raportorul, doamna Capov, Aș completa ceva cu plăcere și eu consider că controlul este foarte important, mai ales în ceea ce privește acest nivel crescut de ajutor bugetar care este oferit prin cadrul Fed. Și aici aș avea o întrebare pentru dumneavoastră, domnule comisar dacă Comisia se gândește la niște măsuri astfel încât ajutorul bugetar de sub Fed să fie redus, dar în același timp să fie menținută flexibilitatea despre care ne vorbeați și care e importantă, de exemplu, ca răspuns la crize, cum ar fi uraganul din Caraibe și e important răspunsul atunci. E o datorire principală a Fed. Așa că vă gândiți la o reducere a ajutorului bugetar, dar o menținere a flexibilității? Commissioner, would you like to answer that one question? Doriți să răspundeți, vă rog, la această întrebare. Domnule comisar. Da, într-adevăr, flexibilitatea EDF, uh, Fondul European de Dezvoltare, este o trăsătură importantă și am vrea să o păstrăm, dar e un exercițiu comun. Este misiunea noastră comună de a păstra flexibilitatea în regulamentul nostru finan- în regulile noastre financiare stabilite de Parlament. Deci să păstrăm, să respectăm regulile, dar să păstrăm și flexibilitatea și să păstrăm capacitatea generală de a avea un sistem transparent și foarte bine auditat și un fond fiduciar foarte, bine, foarte transparent. Partea importantă uh, EDF, uh, legată de implementarea EDF, uh, se face prin proiectele cu susținere bugetară și nu crește porțiunea bugetară din Fondul European de Dezvoltare, care acum e undeva la 25% din totalul fondurilor și am vrea să păstrăm acest nivel, dar să și îmbunătățim, să creștem capacitatea noastră uh, de a aplica și monitoriza criteriile exante și ex-post și să continuăm dialogul uh, cu țările partenere în ce privește implementarea tuturor criteriilor sau precriteriilor care sunt necesare pentru fiecare din uh, stadiile următoare ale susținerii bugetare. Așadar, aș vrea să întăresc cooperarea stabilind cadrul de reglementare corect care să facă operațiunile noastre din Fondul European de Dezvoltare și operațiunile de susținere bugetară mai uh, conforme cu scopurile pe care vrem să le realizăm. Da, vă mulțumim. Bună dimineața, domnule comisar. Îmi pare rău, am avut o reuniune cu multe companii uh, franceze și trebuie să joc totdeauna cartea aceasta germano-franceză. Acum are cuvântul domnul Zeller. Mulțumesc, mă mulțumesc domnule comisar și pentru evaluarea FED. Știm că Fondul European de Dezvoltare e limitat, atât în timp cât și în ceea ce privește eficacitatea sa regională. Este un lucru foarte important în colaborarea cu statele ACP în urma acordului de la Cotonou. Dar în 2020 s-a terminat și nu știm ce se va întâmpla, cum se va continua acordul de la Cotonou și dacă va mai exista sub această formă un Fed. Pentru că e ceva deosebit. Așa că cum vede Comisia viitorul, în primul rând, a acordului și apoi posibilități astfel încât um, să existe mijloace în Fondul European de Dezvoltare. Există vreun fel de perspectivă dacă se ajunge la o continuare a acordului de la Cotonou, aceste fonduri fiduciare să fie limitate și bine țintite spre dezvoltare și ar putea să facă parte din bugetul european. Pentru că eu cred că ar trebui să fie continuat acest fond și să fie folosit uh, nu doar pentru cele 72 de state din uh, cadrul acordului AKP, ci pentru întreaga politică de dezvoltare. Și cred că e un lucru pe care trebuie să-l discutăm neapărat cu statele membre, e nevoie de el. Yes, thank you very much for this important question because I fully agree. Sunt de acord că în acest moment nu avem o imagine clară legată de modul în care acordul, parteneriatul nostru uh, de după Cotonou ar putea arăta. Nu avem o imagine clară legată de cum ar putea arăta cadrul uh, Fed după 2020, după acest cadru financiar multianual. Însă, cel puțin pentru mine există mai mult optimism uh, în ceea ce privește aranjamentele post-Cotonou. Vedem că acum, împreună cu statele membre și cu partenerii noștri din statele ACP, ne apropiem de o posibilă perspectivă uh, a acordurilor de parteneriat după Cotonou s-ar putea să existe o dimensiune regională mai pregnantă, câtă vreme păstrăm și părțile valoroase din uh, actualul acord uh, care se referă la drepturile omului, la statul uh, de drept și la alte elemente pe care am dorit să le ducem mai departe în relația cu statele noastre partenere. Deci ideea este ca în decembrie Comisia să vină cu un proiect de mandat de negociere pentru cadrul de după Cotonou, care ar presupune o parte generală a acordului care să păstreze aceste relații bazate pe valori din parteneriatul nostru, după care să avem uh, trei piloni uh, specifici, trei piloni regionali, unul pentru Africa, unul pentru zona Pacificului și una pentru statele din Caraibe, unul pentru statele din Caraibe, care să mm, ilustreze clar modalitățile prin care se vor derula parteneriatele economice, politice și de dezvoltare cu aceste state. Intenționăm uh, însă să păstrăm cadrul juridic uh, de negociere separat de fondurile de finanțare care ne-ar permite chiar să punem în aplicare viitorul acord de după Cotonou. Facem asta pentru că ideea bugetizării Fed este uh, o opțiune, poate cea mai importantă opțiune pentru uh, viitor. Însă trebuie să discutăm împreună cu Parlamentul și cu statele membre cum am putea include Fed în buget și cum ar s-ar integra asta în uh, acea limită maximă de 1% pentru plăți uh, stabilită uh, deja. Atunci când introducem o cifră majoră în uh, buget, firește trebuie să ținem cont de limita superioară a bugetului, de Brexit, de necontribuția Regatului Unit la acest fond după aceea. Deci sunt mai multe elemente care trebuie reținute pentru a vedea cum am putea avea niște instrumente de dezvoltare care să includă uh, un buget pentru Fed. Trebuie să ne gândim cum am putea păstra totul ca o contribuție majoră la angajamentul general pe care ni l-am asumat uh, pentru a ajunge la un procent de 0,7% din venitul uh, intern uh, brut. Deci, uh, ambele elemente se găsesc pe masa discuției, iar perspectiva uh, de după uh, Cotonou ne uh, preocupă, de asemenea și perspectiva capacității noastre financiare care să includă Fed în buget. Da, mulțumim și cu aceasta nu îmi cer scuze, doamna Ayala Sender. Sí. Sí, eh, lo siento, es que teníamos el voto larguísimo en transporte avut un uh, vot uh, foarte lung în Comisia de Transport uh, și îmi cer scuze, deci că am întârziat, îmi cer scuze și comisarului Mimița când am fost aici mai devreme. Am două întrebări care se leagă de fondul de urgență sau fondul fiduciar de urgență pentru Africa. Dacă e să ne uităm la acea parte unde intervine Fed, cu o contribuție semnificativă de altfel, am vrea să știm cum în cadrul fondului fiduciar am putea controla anumite activități care se leagă de uh, controlul frontierelor și care, în cadrul fondului fiduciar ca atare, se leagă de activități uh, ale uh, poliției și de activități mai represive, dacă uh, pot să mă exprim uh, așa, mai degrabă decât uh, acțiuni care țin specific de cooperare. Deci ceea ce încerc să întreb aici este uh, că dacă ne uităm la Fed, trebuie să înțelegem cum poate participa la acest fond fiduciar și cum putem noi controla faptul că scopul pentru care sunt cheltuiți banii nu contravine obiectivului general al Fed. Apoi, uh, cea de-a doua întrebare, contribuții la Fondul Fiduciar pentru Africa. Uh, știm că dacă analizăm puțin procentele pentru statele membre, ne-am dorit să știm care sunt criteriile. De exemplu, dacă un stat membru dorește să participe într-o anumită măsură, fără să existe niște limite, uh, și fără ca noi să adresăm întrebări, pentru că s-ar putea ca statele membre să aibă interese în legătură cu anumite state și nu cu altele, dar cum ar putea ține cont Comisia de criteriile de participare, de nivelul de participare al uh, uh statului membru? Putem vedea că dacă analizăm puțin rata procentuală de participare, uh, aceasta este foarte neregulată. Oare asta are de-a face cu anumite controle, cu anumite criterii? Pentru că uh, putem vedea că modul în care statele uh, membre participă este foarte variat și dezechilibrat. În alte fonduri, participarea statelor membre și contribuțiile lor sunt mai echilibrate. Deci dacă un stat membru contribuie mai mult, uh, ce criterii se aplică? Pentru că, firește, dacă rata participării este atât de dezechilibrată, cu siguranță și prezența în aceste state va fi dezechilibrată. Deci ce criterii aplică Comisia? Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste întrebări. În ceea ce privește operațiunile prin fondul fiduciar, am discutat deja și la bugetele anterioare acest subiect dar am ajuns la cam aceleași chestiuni care țin de gestionarea uh, și controlul frontierelor uh, finanțate prin operațiunile din Trust uh, Fund, din fondul fiduciar. Pot să spun că fondul nostru fiduciar, de fapt, nu finanțează controle frontiere în sensul strict al termenului. Vorbim mai degrabă de gestionarea frontierelor și operațiuni în acest sens, pe care noi vrem să le susținem în anumite state partenere. Însă, întotdeauna Susținem capacitățile uh, soft de gestionare a frontierelor și nu finanțăm Uh, măsurile dure, uh, nu finanțăm uh, armata sau facilitățile de luptă ale statelor noastre partenere. Așadar, am dori ca întotdeauna să fim atenți la faptul că majoritatea, dacă nu toate operațiunile din fondurile noastre fiduciare ar trebui uh, să poată fi raportate ca asistență oficială pentru dezvoltare. Deci, uh, atunci când vine vorba despre controlul dur al frontierelor, uh, ei bine, aș sugera statelor noastre partenere să Uh, intre în legătură cu statele membre dacă doresc să facă asta și nu cu noi, uh, căci uh, prin operațiunile noastre de, din acest fond fiduciar noi nu putem să ne ocupăm de asemenea activități. Aceasta este uh, regula. Noi nu putem, în conformitate cu tratatele, să finanțăm niciun fel de intervenții uh, militare sau uh, echipamente de luptă din buget. Dar uh, evităm să facem asta și din fondurile fiduciare și din uh, Fed. În ceea ce privește participarea statelor membre la fondul fiduciar, ei bine, abordarea noastră inițială a fost uh, oarecum generală. Am insistat uh, mult ca statele membre să uh, reușească să pună o contribuție similară cu a noastră uh, că vorbim de Fed sau uh, de fondurile fiduciare, mai ales cel pentru Africa. Însă această solicitare generală de participare nu a fost întâmpinată uh, așa cum trebuia de toate statele membre. Proporția din bugetul european și de, din contribuția uh, Fed la uh, fondul fiduciar este mult mai mare decât uh, cea a contribuțiilor statelor membre. Statele membre ne-au răspuns că oricum ele iau parte la fondul fiduciar pentru că aceștia sunt banii lor, banii pe care i-au pus în cadrul Fed și în cadrul bugetului. Prin urmare, acum avem o abordare mai bună în relația cu statele membre sau ne-ar plăcea să o avem. Ne-ar plăcea să reușim să coordonăm lucrurile mai bine și să discutăm cu statele membre pentru a vedea cum ar putea uh, ele participa, nu ca și uh, contribuție de plată generală în uh, fondul fiduciar, ci mai degrabă ca o contribuție axată pe programe specifice pe care le finanțăm din cadrul acestui fond fiduciar. De exemplu, avem un program cu Organizația Internațională pentru Migrație uh, pe care îl derulăm în Libia, în uh, Niger și în Ciad, unde uh, oferim asistență pentru întoarcerea voluntară a refugiaților care sunt captivi în aceste uh, zone și finanțăm reintegrarea lor în viața economică și socială a statelor lor de origine. Acest program specific cu aceste organizații și parteneri specifici ne-ar permite să avem un cadru mai bun. pentru acest fond fiduciar uh, uh, în care s-ar putea implica mai cu uh, entuziasm statele membre. Astfel ar putea crește nivelul participării statelor membre la finanțarea fondurilor fiduciare în general. Mulțumesc! Mulțumim, doamna raportor dorește din nou să ia cuvântul la sfârșit, poate pe scurt. Ca înainte, obiectivul nostru trebuie să fie ca rata erorilor să o îmbunătățim cu cele 3,3% despre care s-a discutat să o reducem și e nevoie de o monitorizare mai bună a regulilor de acordare a fondurilor. Am discutat despre ce am putea face, trebuie să punem în aplicare, pentru că important e să fie menținută și flexibilitatea. Există două provocări majore pentru Fed și anume ce se va întâmpla după 2020 cu cadrul financiar multianual și bineînțeles e important un acord de continuare a acordului de la Cotonou. Sunt niște provocări importante amândouă, dată cu reducerea ratei erorilor și mulțumesc încă o dată pentru munca făcută. E doar o informare și nu amenințare nici pentru domnul comisar. Mulțumesc. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, un schimb de opinii cu BEI în ceea ce privește Fed. Domnule Lazaroli, bine ați venit și aveți cuvântul să ne faceți o prezentare. Vă rog. Thank you, um, Honorable Chair. Mulțumesc, uh, domnul președinte. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Permiteți-mi să vă mulțumesc uh, mai întâi pentru că ne-ați oferit ocazia să fim astăzi aici și să vă oferim o imagine de ansamblu a activității băncii uh, în uh, regiunea noastră de intervenție. Firește, vorbim despre ce am reușit să facem anul trecut în 2016 prioritățile noastre fundamentale în uh, regiune sunt uh, aceleași. Dați-mi voie doar să subliniez uh, domeniile cheie de activitate și obiectivele cheie ale băncii pentru facilitățile sale de investiții care vizează sectorul privat. Dezvoltarea infrastructurii, de asemenea acțiune climatică pentru care banca și-a luat un angajament anul trecut să ajungă la un procent 35% din activitățile sale de împrumut până în 2020, uh, integrare regională. Deci toate acestea sunt uh, practic uh, obiectivele pe care încercăm să le atingem prin finanțarea noastră pentru a putea reduce sărăcia. Din perspectivă pur cantitativă, Activitatea de anul trecut a fost relativ stabilă dacă o comparăm cu situația din 2015. Am uh, avut o ușoară scădere în uh, banii alocați. Am trecut de la 936 de milioane în 2015 la 765 de milioane în 2016, dar asta uh, a fost compensată de crește semnificative la aprobări, care au trecut de la 1,05 miliarde în 2015 la 1,3 miliarde în 2016. În mod notabil s-a înregistrat un vârf uh, al banilor alocați. Am ajuns la 947 de milioane în comparație cu 538 de milioane de euro cu un an înainte. Per ansamblu, dacă ne uităm puțin la portofoliul operațiunilor susținute de bancă, uh, putem vedea că dimensiunea proiectelor individuale a tot scăzut. De aceea, în ciuda anumitor uh, limitări ale banilor uh, alocați, am rămas totuși la un număr stabil de 29 de proiecte, împărțite aproape în mod egal de uh, uh facilitatea uh, FI sau uh, și uh, uh proiecte susținute din uh, propriile noastre resurse. Ceea ce probabil surprinde este creșterea impactului pachetului financiar, care este o subcomponentă a facilității de investiții. Ea a susținut cam 11 proiecte anul trecut din 90 pentru 97 de milioane de euro care este practic o sumă aproape record. Probabil vă puteți aduce aminte că uh, acest pachet financiar a fost creat în 2014. Uh, motivul pentru care acest pachet a fost folosit uh, mai mult decât în trecut uh, a fost că uh, am văzut că s-a pus la punct un pachet de migrație pentru statele ACP Uh, în septembrie 2016 și care reprezintă cea mai bună demonstrație a adaptabilității și flexibilității pe care uh, o are acest uh, instrument de finanțare. Acest pachet vizează practic rezolvarea problemelor migrației de la rădăcină, ne axăm practic pe Africa subsahariană și permiteți-mi să vă atrag atenția doar la câteva elemente cheie legate de dimensiunea efortului vorbim practic de combinarea a 300 de milioane de euro din resurse suplimentare uh, prin uh, pachetul financiar pentru impact, care nu este uh, o resursă suplimentară care vine din bugetul Uniunii Europene sau statelor membre, ci care este practic rezultatul faptului că reușim să reutilizăm aceleași fonduri pentru proiectele, realocăm. Din aceste 300 de milioane am ajuns la alocarea uh, de 500 de milioane prin facilitatea de investiții pentru activități ale sectorului privat care vizează migrația, adică am trecut de la 2 miliarde la 2,5 uh, miliarde de euro pentru alocări pentru proiecte uh, private. Aceste pachete financiare deja au fost folosite. Ne-am gândit să existe oportunități noi în domeniul serviciilor, să ne axăm pe tineret, pe femei și, în același timp, să vizăm statele care reprezintă o sursă de migrație uh, sau uh, țări de tranzit sau uh, țări care sunt, de fapt, destinații finale pentru migrație. Din acest pachet, dați-mi voie să menționez câteva dintre măsurile noastre pentru a înțelege mai bine ce s-a făcut. Am menționat trei uh, aspecte până acum. Mai întâi, uh, extinderea rețelelor de comunicații în uh, zonele rurale în Congo. Este un proiect care vizează oferirea de acces la rețele mobile pentru 2,6 milioane de oameni în această țară, folosind soluții inovatoare pe scară mică, bazându-ne mult pe panouri solare, de exemplu din nou uh, într-o țară pe un continent în care 300 de milioane de persoane încă nu au acces uh, la uh, tehnologie mobilă de bază. Cea de-a doua inițiativă pe care aș dori să o menționez astăzi aici este uh, inițiativa de stimulare a Africii, Boost Africa Initiative, uh, care este o operațiune dezvoltată în comun cu Banca de Dezvoltare pentru uh, Africa, BAD și EDB, Uh, sprijin uh, combinat de 100 de milioane uh, de euro în capital pentru a susține companiile cu potențial mici aflate la început în ecosistemul subsaharian. Facem și un efort foarte specific care vizează construirea de capacități în această regiune. Mai e un alt proiect Senegal, Senegal Valley Project este un proiect important uh, care vizează producția de orez și stocarea orezului în Senegal, într-o țară care știți că încă importă 80% din uh, orez, care este un element uh, esențial în dieta populației. Anul trecut, vă amintiți, am discutat despre activitățile băncii în zona Caraibelor. Dați-mi voie așadar să evoc ce a făcut banca în 2016 aici și asta în contextul uh, uh, facilității de impact care a fost creată în 2015. Uh, Anul trecut am um, aprobat o operațiune în Jamaica și în Republica Dominicană pentru microfinanțare. Uh, în esență, acestea sunt niște facilități, niște instrumente care, credem uh, noi, vor aduce uh, beneficii pentru mai mult de 500.000 de persoane, pentru că putem acorda împrumuturi mici, unor chiar foarte mici, fără niciun fel de garanții, pentru a ajunge la populația aflată în zonele cele mai îndepărtate din această țară. Apoi, în zona ACP, vorbim de un um, sprijin de 1,4 uh, milioane de euro susținând Polinezia franceză uh, și mai ales uh, antreprenori din principalele activități economice. Dacă ne întoarcem la cifrele generale și și asta pe compartimente, pot să vă ofer o imagine de ansamblu, ceea ce am făcut în general. last year, some... Numărul total de semnături de anul trecut, 250 dintre acestea au fost pentru sectorul financiar. Dintre acestea, 210 milioane erau destinate creditelor pentru IMM-uri și 47 de milioane de euro pentru instituții de microfinanțare. Banca a investit 56 de milioane de euro pe 5 diferite fonduri și sperăm că se va ajunge la o, a crea mai mult de 2000 de locuri de muncă în diferitele companii în care s-a investit. La resurse proprii, a doua ramură care ne permite să intervenim în regiuni față de facilitatea pentru investiții, banca a sprijinit multe proiecte uh, mari de infrastructură pentru a îmbunătăți accesul la servicii de bază. Voi menționa doar două astfel de programe. 100 de milioane de dolari folosiți în Caraibe pentru distribuția de electricitate și aprovizionarea cu electricitate, însă din nou, am avut niște proiecte importante pe care le-am sprijinit în Senegal, în Madagascar, de exemplu în domeniul apei și în apărare împotriva inundațiilor. Înainte de a încheia, permiteți-mi să fac niște observații de ordin general, după, trecând de aceste proiecte individuale pe care noi le sprijinim. În primul rând, permiteți-mi să subliniez faptul că BEI încearcă în mod constat să își crească impactul, impactul operațional. Facem acest lucru când evaluăm operațiunile, ne urmărim rezultatele sau rezultatele la care ne așteptăm din partea diferitelor proiecte. Și anul trecut am intrat într-un nou parteneriat cu rețeaua de dezvoltare globală, astfel încât să ne putem aprofunda înțelegerea rezultatelor și a impactului operațiunilor noastre. E o cercetare care va fi făcută de 10 cercetători din regiunea ACP și sunt convins că astfel vom putea să ne îmbunătățim eficiența și rezultatele atunci când ne analizăm mandatul. Un al doilea punct prin întreaga noastră activitate, noi încercăm să ne creștem complementaritatea, alinierea la politicile UE, mai ales un nou consens în ceea ce privește o strategie globală UE. E un lucru valabil mai ales în um, regiunea ACP, cu planul de investiții externe, care este acum în dezvoltare și care urmează să fie discutat la summitul de la Abidjan, UE Africa, în noiembrie. Un ultim punct. Comisia a discutat înainte despre acordul de la Cotonou, post-Cotonou și așa mai departe. Vreau să vă, asig, să vă asigur că BEI și-a luat angajamentul de a juca un rol important într-un nou parteneriat cu ACP-ul și după 2020 și banca își dorește să participe la următoarele discuții legate de viitoarea arhitectură. Cu facilitatea pentru investiții ACP ca un catalizator pentru resurse financiare durabile în uh, această regiune, BEI continuă să sprijine sectorul public-privat din regiuni. Suntem convinși că facilitatea pentru investiții e un instrument bun, flexibil și adaptabil. Facilitatea pentru investiții e un instrument care nu are nevoie de noi contribuții financiare pentru că reușește să își tot continue activitatea prin reutilizarea liniilor bugetare deja existente. În prezent, dacă vedem efectul de pârghie pe care l-au aceste resurse, putem să vedem că din 2033, pentru un euro din contribuțiile Fed, noi am sprijinit cam 9 euro de investiții. Acest efect de pârghie va crește prin reutilizarea fondurilor. Până în 2025 ne așteptăm ca efectul de levier să crească de la 9 la 15. Flexibilitatea instrumentului și faptul că una din instituțiile de punere în aplicare ne permit să avem o perspectivă pe termen lung în regiune și să trecem de angajamentele inițiale, să mergem să niște politici pe termen lung care să meargă mână în mână cu eforturile UE. Așa că vă mulțumesc și cred că mă voi opri aici. Dacă aveți întrebări, vă răspund cu mare plăcere. Da, vă mulțumim, are cuvântul acum, doamna raportor, doamnă Capel. Vă mulțumesc, doamnă președinte, îi mulțumesc reprezentantului BEI, care spune, vorbea de această pârghie de la 1 la 9, ne arată foarte clar cât de importante sunt sarcinile și îndatoririle Băncii Europene de Investiții în legătură cu fondul. BEI are 2,5 milioane de euro, adică 8% din întregul, întregul buget al fondului. Aceste 8%, dacă sunt folosite cu o rată de eroare cât mai mică în proiecte bancare și de aceea pornesc de la premisa că într-adevăr rata de eroare este mică în asemenea proiecte, atunci ne va ajuta ca rata generală de eroare pe care am, despre care am auzit vorbind Curtea de Conturi astăzi de 3,3% atunci ne va ajuta să reducem și mai mult rata de eroare. Și BEI, în acest sens, e un uh, partener foarte important. E foarte importantă colaborarea cu băncile de dezvoltare africane și ne vorbeați de un proiect concret, Boost Africa Initiatives, care uh, funcționează foarte bine cu băncile euro- africane de dezvoltare. E o pârghie împontrandă astfel încât banii de sub Fed să fie bine orientați în investiții. Bineînțeles, lupta împotriva sărăciei e scopul principal, totul îi se subordonează, cele trei subobiective despre care ne vorbeați, despre sectorul privat, investiții în infrastructură îmbunătățite, lupta împotriva schimbărilor climatice și toate acestea. Da, există aceste subobiective care sunt în legătură directă cu obiectivele Uniunii Europene. Iar obiectivele ajută țările primitoare să facă față noilor provocări cât mai bine. Ne-ați dat și exemple concrete, exemple care sunt foarte importante, de exemplu, extinderea investițiilor în domeniul telecomunicațiilor, o îmbunătățire a accesului la comunicare electronică, electronice în Camerun, proiectele despre care ne vorbeați acolo, în Jamaica, toate acestea sunt măsuri foarte importante care au un context de migrație și politic și sunt importante nu doar lupta împotriva sărăciei, ci lupta împotriva rădăcinilor migrației. Și ne-ați mai vorbit despre un punct foarte important, Pactul de migrație cu statele AKP din 2016 și avem acel dosar prin ce privește impactul finanțării și sper că în continuare vor fi continuate aceste proiecte și o împrospătarea mijloacelor financiare. E un instrument într-adevăr foarte important, astfel încât să fie scăzută presiunea migratorie și cauzele migrației să fie și ele reduse. Și dacă ați putea ajunge la un efect de pârghie atât de ridicat cum ne spuneați, atunci înseamnă că mijloacele financiare sunt bine folosite în proiectele cu Banca Europeană de Investiții și poate va trebui să ne gândim la o ridicare a fondurilor în următorul uh, cadru financiar multianual, astfel încât să oferim fonduri mai multe și acestor fonduri. Domnul Țeller, mulțumim pentru raportul anual, conține proiecte foarte interesante care sunt finanțate prin intermediul BEI sau împreună cu BEI. Un uh, proiect mi-a tras atenția. 30 de milioane din Banca Națională din Malawi date acestei bănci, astfel încât să crească capacitatea de stocare pentru produsele agricole. Un lucru de care cu siguranță e nevoie acolo. Uh, mai ales în ceea ce privește recolta și apoi și problemele cu catastrofele naturale. Dar Malawi este una din regiu- a devenit una dintre țările cele mai corupte. Cum puteți să ne garantați faptul că aceste 30 de milioane au fost în într-adevăr folosite pentru această investiție foarte importantă. Cine se ocupă în Malawi de acest fapt? Pentru că în alte locuri din Africa am văzut că asemenea capacități de stocare au fost făcute, dar la alte standarde decât ar fi fost nevoie în Africa. Da, m-am pus și eu pe lista vorbitorilor. Și aș dori să întreb și eu ceva de acest efect de levier, 1 la 9. Cât din acest efect de levier e capital privat sau de unde vine de unde vin acești 9 euro? De la ce instituție? Sunt bani publici care se generează bani publici sau există și bani privați, bănci private care s-au implicat aici? Ar fi prima mea întrebare și o a doua întrebare. Cum alegeți proiectele? Proiectele pe care le-ați prezentat, da, vă mulțumesc pentru prezentarea făcută, dar aveți o listă cu proiecte? Cât de lungă e această listă? Aveți și o listă de așteptare? Ar fi bine dacă ne-ați putea spune spune ceva și în acest sens. Și doamna Ayala Sender a, ținut, a cerut și ea cuvântul. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, Bei, pentru prezentarea acestor proiecte care sunt extrem de importante pentru ce încercăm noi să realizăm. În discuțiile cu Banca Europeană de Investiții, unul dintre punctele dificile de care tot vorbim de ani de zile uh, se referă la acea bancă din Tunisia, care a fost unul dintre cele mai dezbătute subiecte. Așadar, în dezbaterea cu BEI, întotdeauna problema a fost că Banca este un instrument foarte bun, funcționează foarte bine pentru uh, proiecte mari de infrastructură. dar mai puțin pentru microfinanțare, adică exact domeniul care are nevoie de cel mai mult ajutor și care are cele mai mari probleme. Microfinanțare pentru femei, de exemplu, care sunt uh, dor, care doresc să cultive o mică grădină sau o fermă. Deci pentru aceste microfinanțări, când vine vorba de aceste microfinanțări, am uh, avut uh, probleme. Și apoi putem spune că banca a făcut un efort special ca să creeze servicii dedicate microfinanțărilor, dar totuși, dacă mă uit la lista pe care ne-ați transmis-o și pentru care vă mulțumesc, uh, văd că este vorba de contracte deja semnate și toate liniile de credit din 2015-2016 pentru toate instrumentele. Și acolo constat, și asta mă preocupă, că Deși s-au semnat nenumărate contracte, 2013-2016 în această perioadă, dați-mi voie să vă spun că în că aceste fonduri au fost acordate, dar văd că sunt foarte multe coloane Uh, unde se pune cifra 0 la sumele contractate deja pe multe țări și pe care de consecință nu există nici uh, taxe de aplicație. Vreau să pun această întrebare băncii pentru că se vede că este o lipsă de aplicare. Ce se întâmplă și cum uh, va găsi banca o soluție pentru că Tocmai aici, la microfinanțare, vom avea probleme la, probleme la familii, la tineri, la categoriile cele mai uh, nevoiașe în această microeconomie care este practic baza acestei societăți africane. Asta este întrebarea mea. Deci aș vrea să știu dacă ați găsit o soluție la aceste zerouri care apar pe diversele coloane. Domnul Lazaroli, vă rog. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Dați-mi voie să reacționez la câteva dintre comentariile făcute mai devreme. Vreau să încep cu natura circulară a AF-ului, care cred că este un punct esențial. A fondurilor de investiții. Cred că asta este esența funcționării instrumentelor. Știm că avem o dotare financiară, știm că o putem reutiliza, știm că am ajuns la un nivel care acum ne permite să continuăm să susținem proiecte în cadrul instrumentului financiar undeva la 800 de milioane de euro pe an, poate și în viitor, poate și după 2020, fără să recurgem la cereri suplimentare față de bugetele europene, Uniunii Europene și ale statelor membre. Deci este un lucru important. Apoi, sectorul agricol. Sectorul agricol este realmente o zonă în care banca încercă să facă mai multe. Dacă vă uitați la uh, realitatea din anumite țări, vă confruntați cu am menționat mai devreme Senegalul și faptul că importă 80% din orez, dar situația e aceeași și în alte țări și vedeți cât de multe lucruri trebuie făcute în acest sector uh, la IMM-uri, la microfinanțare și așa mai departe. Deci e o zonă în care banca face mai multe și uh, vedeți că uh, ne ocupăm de asta și vă vom face rapoarte pe măsură ce vom uh, uh, avansa. În ce privește partea de equity, când am menționat mai devreme că am uh, făcut investiții de 56 de milioane, bani noi, fonduri noi în aceste 5 fonduri de equity, esențial vorbim despre finanțare suportată din această facilitate ele nu acoperă toate nevoile companiilor de investiții, în același fel în care nu oferim niciodată 100% din resurse. Deci, în mod normal, intrăm în aceste fonduri, suntem investitori ancoră. E important și pentru alții investitori să vadă că există acolo un uh, investitor bine cunoscut și cu reputație bună. Ne uităm la guvern, la politicile investițiilor Uh, ne asigurăm că principii importante sunt uh, respectate, dar uh, alături de noi și mai sunt și alți jucători care vin și ei cu bani. Și asta e toată ideea. Ideea este să dezvoltăm sectorul financiar în aceste regiuni să se dezvolte împreună cu sectorul privat. Fondurile de equity, atunci când găsesc proiecte, investești la nivelul companiilor în paralel cu alte surse de finanțare. Deci ideea aici este, încă o dată, să umplem un gol perceput și, în cazul special al sectorului uh, financiar, să susținem o dezvoltare mai pe termen lung, în care, în mod ideal, am dorit să vedem o dezvoltare în anii următori a unei tipologii de profesioniști, cum ar fi manager de fonduri, avocați și așa mai departe, care se poate să facă aceste fonduri să opereze într-un mod mai repetitiv și să ducă la dezvoltarea sustenabilă a sectorului financiar. Cum selectăm uh, proiecte? Avem propriile noastre proceduri, atât când vine vorba de selectarea promotorilor proiectelor și a proiectelor însele. Uh, ne facem uh, verificările asupra promotorilor, verificări de tip Know Your Customer, cunoașteți clientul, dar evident după aceea ne uităm și la uh, proiecte. Și când ne uităm la proiecte, ne uităm la proiecte nu doar dintr-o perspectivă pur financiară, deci nu ne punem întrebarea doar dacă uh, uh, promotorul va putea în cele din urmă să ne plătească banii înapoi, dar ne uităm și la partea economică a proiectelor. Ne întrebăm, este acest proiect bun pentru a susține dezvoltarea economică a unei țări? Asta este ceva ce uh, ne caracterizează în sensul că punem accent pe impactul acestor proiecte și uh, după comentariile și reacțiile pe care le-am primit de la guverne, cred că ne-am crescut capacitatea de a anticipa și de a stabili ex ante ce rezultate așteptăm și după aceea să vedem cât din acestea sunt, uh, se materializează pe teren. Așadar, în mod normal, am vrea să vedem uh, aceste lucruri și e un motiv uh, um, bun pentru ca să, noi să tragem învățăminte atunci când lucrurile nu merg bine și când constatăm că n-am selectat bine proiectele, și, dar de asemenea să avem un dialog cu promotorii acestor proiecte și să susținem ideea utilizării banilor conform obiectivelor pe care vrem să le atingem încă de la început. Microfinanțarea e un domeniu foarte important. Este o chestiune pe care o susținem în contextul uh, anvelopei de impact financiar. Aici acoperim practic uh, operațiuni cu un ciclu foarte limitat, un an, Uh, și instituții financiare care nici măcar nu sunt reglementate unele dintre ele. Deci ideea e să lucrăm cu jucătorii locali care sunt în contact strâns cu antreprenori foarte mici. Și uh, în spatele acestor sume, și am menționat anul trecut că am uh, susținut microfinanțarea cu 44 de milioane, trebuie să presupui că ai alocări foarte, foarte, foarte mici alocări foarte mici, 20 de mii uneori, poate și mai puțin. Deci eh, se distribuie pe un număr vast de proiecte. Se eh, plătesc acești bani, se face dezbursarea, poate dura, uneori, în astfel de proiecte trebuie să te asiguri că și contrapartea este cumva educată, să spunem așa. Deci de aceea ne acompaniem cu susținerea, susținerea financiară cu o consiliere tehnică. Deci dacă vrei ca o entitate să uh, evolueze către microfinanțare, trebuie să fie capabilă profesional să-și dezvolte acest, uh, această capacitate. Deci oferim susținere tehnică, dar avem și semne încurajatoare. Anul trecut am menționat că am uh, dezbursat aproximativ un milion de euro aproape, ceea ce e fără precedent E o sumă semnificativă, deci, da, durează, pentru că avem și noi niște condiții la împrumuturile noastre și vrem să vedem rezultate și când dezbursăm banii, când plătim banii, vrem să ne asigurăm că alocările îndeplinesc scopurile noastre, intențiile noastre, dar vedem rezultate uh, la fața locului pe care le încurajăm. Da, mulțumesc. Înțeleg care este problema. Uh, cred că sunt foarte multe intenții bune, dar nu înțeleg de ce unele dintre aceste linii de credit uh, care au fost deschise din 2013 nu au niciun fel de rezultat aici, e zero aici. De ce, de ce se întâmplă asta? Aș vrea să știu și cum banca își schimbă abordarea. Pentru că, dincolo de asistență tehnică și de consiliere, banca trebuie să se ocupe de microfinanțare. Sí, eh, la mentalidad es distinta, o sea, no se puede tratar a la persona, digamos, que vine por un microcrédito de la misma manera que si fuera el Poate că e vorba de mentalități diferite, poate nu putem trata toate persoanele care cer microfinanțare în același tip. Deci aș vrea să știu ce tip de strategie utilizați pentru microfinanțare și cum am putea rezolva aceste situații și de ce aceste contracte care sunt semnate din 2013 nu au niciun fel de rezultat, nu au nicio soluție. Deci ce va face banca în aceste cazuri pentru a rezolva aceste probleme? Pentru că constat că aici avem în acest tabel 0, 0, 0 și aș vrea să știu cum rezolvă banca problemele. Thank, yeah, thank you, thank you for your question. I understand. Mulțumesc, înțeleg întrebarea. Abordarea pe care o avem este să ne asigurăm că atunci când susținem uh, punct, deci uh, nu susținem doar IMM-uri deja existente. În trecut eram mult mai concentrați asupra susținerii sectorului privat prin intermediul băncilor am de descoperit că băncile fac o treabă excelentă, dar că nu se adresează în mod necesar anumitor segmente de populație, cum ar fi cele care au nevoie de microfinanțare. Deci a devenit clar pentru noi de câțiva ani că a trebuit să mergem mai eh, departe. Când mergi mai departe, trebuie să operezi cu, contra, cu o contraparte care, de exemplu, nu are o, un statut eh, stabilit nu e o bancă da? care are un capital important și are o serie de rețele și sucursale și mai departe. Asta înseamnă, și e adevărat, că e o activitate mult mai laborioasă, mult mai laborioasă, deci e mult mai greu ca ei să înțeleagă ce vrem și ce așteptăm de la ei, și din punct de vedere al standardelor de raportare. se stabilește contractual că ei trebuie să se ridice la nivelul cerințelor noastre și ei sunt selectați după aceste cerințe. Deci e foarte diferit de uh, situația în care împrumuți a cincea oară unei instituții, deci reînnoiești o linie de credit, dar care știe exact ce trebuie să facă și e altfel când ai de-a face cu un nou partener. Microfinanțarea se face prin noi uh, parteneri și durează. Și eu aș vrea să văd că lucrurile se fac imediat, e un lucru care ar fi de salutat și de dorit, dar trebuie să înțelegem că durează mult mai mult până când aceste instituții să se uh, pună la punct. Dar e un timp uh, consumat uh, bine și, uh, cum spuneam, avem uh, consilieri tehnici care pot uh, evalua calitatea acestor parteneri noi care poate n-au suficient colateral sau nu au o procedură. Deci trebuie să înțelegem practic afacerea respectivă și dacă are sens să operăm în parteneria cu ea sau nu. Și deci, ce fel de măsuri de siguranță financiară au, de risk management. Și în ce privește alocarea microfinanțărilor, am uh, uh cifrele cu mine, dar reprezintă foarte puțin din alocările totale și o activitate foarte laborioasă, dar noi credem că uh, merită și că se uh, adresează părții cele mai sărace din această regiune. Puteți să răspundeți și la cealaltă întrebări, uh, spune doamna președinte. In Malawi. The leverage. Um... Legate de, uh, de leverage. Leverage legat de operațiuni individuale pe care le facem deci când finanțăm uh, un proiect, mă presupun că vă referiți la nivelul proiectelor. Nu, vorbeam de leverage cu capital privat. Deci, în mod normal, când intervenim, ne asigurăm că în cazul unui fond nu punem mai mult de 20-25% din resursele de capital ale unui fond de equity. Uneori venim și cu alte uh, uh instituții, alți investitori instituționali, ceea ce întotdeauna e un element de susținere în sensul că poți să uh, fii uh, angajat proactiv în uh, guvernanța fondului de equity, de exemplu, dar noi, banca, de obicei venim cu, nu venim cu sume excesive, tocmai pentru că vrem să atragem și alți investitori. Deci dacă bei vine cu 25-30%, atunci restul de 70% e, ridicat, e, uh, sunt bani aduși de pe piață, asuma. Deci, uh, le... Ah. spuneați că e un efect de pârghie, un leverage de la 1 la 9. De unde vin acești bani? Sunt investiții private sau bani publici? Aceasta a fost întrebarea. La nivelul portofoliului uh, sunt ambele. Uh, deci e vorba că susținem un proiect, dar nu oferim 100% din resursele financiare, deci restul trebuie să vină de pe piață, de la autorități, de la guvern, de la alte bănci. Asta e o parte un, un motiv pentru acest efect de multiplicare, dar și pentru că reciclăm resursele așa cum uh, uh spuneam uh, mai devreme, atunci când proiectele sunt uh, rambursate și avem fluxuri noi de bani, banii sunt reinvestiți. Deci dacă ne uităm la uh, aprobările pe care le-am dat, cred că am trecut de nivelul de 60 de miliarde. Până în 2020 ar trebui să ajungem la încă 10 milioane de aprobări, deci este peste, mult peste resursele pe care le avem, pentru că, tocmai pentru că reciclăm banii și pentru că există acest principiu a banilor realocați, cred că am ajuns, am ajuns la un nivel sustenabil de angajamente anuale de vreo 800 de milioane și nu avem nevoie să recurgem la resurse adiționale de la Uniunea Europeană. Da, dar cât din resurse vin din parte privată? Ne puteți spune ceva despre acest fapt? Că noi criticăm instrumentele financiare pentru că cei mai mulți bani sunt mobilizați din fonduri publice, așa că vă întrebam câți bani privați sunt uh, mobilizați în acest instrument. Let me give you a sort of, I don't have numbers, but let me give... N-am cifrele, dar dați-mi voie să vă ofer o primă reacție. Din acest factor de multiplicare 1,9 zice că mai puțin de jumătate se datorează reutilizării fluxurilor financiare. Deci cam de 4-5 ori efectul de multiplicare oferit de resurse adiționale. Deci dacă ar trebui să o împărțiți în cele două componente, a zice că până la 5 este pentru că oferim noi 1 euro și alții vin cu 4 euro. Și restul este de asemenea pentru că ne implicăm în uh, că facem o refinanțare a portofoliului de operațiuni. Deci cam asta ar fi, acestea ar fi uh, proporțiile. Am fi dorit ceva concret, așa că ne puteți trimite în scris. M-aș bucura foarte mult să ne dați cifrele concrete. E ceva ce mă interesează foarte mult și vă rog să vă ocupați de asta. Bun, domnul uh, Zeller se află pe listă. Eh, vă pusese o întrebare legată de Malawi, deci vă rog. Intervenție fără microfon. În ce privește uh, proiectul din Malawi, este un proiect pe care l-am făcut cu o bancă locală, dar este un un proiect uh, privat 100%. Ne-am uitat la fiecare alocare individuală și asta au făcut și experții noștri din echipa de agricultură. Deci am, e o operațiune menită să ofere finanțare sectorului privat și să examineze aproape fiecare operațiune individuală și să umple un gol pe care îl vedem că apare nu doar în Malawi, ci și în multe alte locuri. Am cerut de la alte țări ACP să aibă un mecanism similar pentru că oferă, umple un gol legat de pierderile de după recolte și ofer, oferă oportunități pe lanțul agricol după uh, Vă, mul- vă urez mult succes, pentru că tocmai în Malawi știu un exemplu de câțiva ani, subiectul nu e unul nou, un proiect care a eșuat, pentru că cei care uh, au să facă proiectul nu au vrut să arate ceea ce cum își doresc să desfășoare proiectul. Sper de data asta să reușiți, pentru că și în Africa există aceeași probleme ca în alte locuri din lume, nu există capacitățile de care e nevoie și dacă recoltele nu sunt bine stocate, se ajunge la foamete, nu? Aș dori să vă mai întreb ceva. Durabilitatea proiectelor, cum o supravegheați pe aceasta? Știți ce s-a întâmplat cu proiecte care au fost închise acum 5 ani? Există o monitorizare sistematică sau sperați că se întâmplă ce e mai bine? Mulțumesc. A, și doamna Capel are o întrebare. Da, încă o întrebare suplimentară. Știu că nu prea avem timp. Am auzit că în 2016 au crescut foarte mult plățile cu multe procente față de anul trecut. Aș dori să știu de ce s-a întâmplat așa. Și poate și un exemplu unde au ajuns aceste sume, spre ce s-au îndreptat. Um, on the monitoring, no, uh, we, do. În ceea ce privește monitorizarea, înainte să ne implicăm într-un proiect, uh, verificăm cu atenție lucrurile. Există o echipă de oameni uh, care vor aborda pe cei care doresc să promoveze proiectul, se asigură că proiectul are sens, vor discuta care ar fi meritele acestui proiect, apoi se aprobă proiectul, uh, se uh, verifică practic uh, faptul că proiectul respectă ceea ce ne doream noi în ce privește finanțarea. Suntem informați de orice deviere potențială, materială de la proiect, putem vizita uh, la fața locului să vedem cum stau uh, lucrurile. Înțelegem cum ar trebui să evaluăm rezultatele, avem un fel de uh, tabel în care se introduc datele, după care toate aceste elemente din tabel sunt verificate în uh, comparație cu așteptările inițiale. Uh, deci e ceva ce monitorizăm cu siguranță. De asemenea, anual redactăm un document uh, care rezumă starea de fapt, uh, după aceea tragem și învățăminte, dacă este cazul, pentru că respectivul tabel cu obiective este mereu revizuit, proiectul este unul dinamic, nu unul static. În ceea ce privește alocarea fondurilor, pot să dau cuvânt colegei mele, doamna Rutgers. Da, mulțumesc foarte mult. Pot să spun că monitorizăm rezultatele uh, cel puțin uh, uh, într-o perioadă de trei ani după finalizarea proiectului. Deci, în această perioadă de după încheierea proiectului, timp de trei ani, verificăm la fața locului uh, uh, rezultatele proiectului. Deci pentru noi e important să avem și această perspectivă pe termen lung după încheierea proiectului. În ceea ce privește alocarea banilor, uh, Pot să vă explic puțin și ajustarea strategiei noastre în ceea ce privește intermedierea financiară. Deci tot ce are de-a face cu accesul întreprinderilor mici și foarte mici la finanțare, e bine, am dorit să sporim impactul real și asta se întâmplă doar odată ce uh, banii ajung la beneficiarii noștri finali. Și de aceea oamenii din sectorul nostru financiar au acum o abordare conform cărea atunci când uh, aprobă uh, o nouă linie de creditare cu un intermediar financiar, încearcă să lucreze de la bun început cu um, acest intermediar, dinainte ca proiectul să fie semnat, pentru a se asigura că banii vor fi alocați foarte uh, repede după ce proiectul este aprobat uneori banii pot fi alocați la momentul semnării uh, uh, contractului, alteori la un an după. Deci dacă urmăriți puțin evoluția noastră în timp, puteți observa această situație și uh, ea exprimă, uh, explică practic și nivelul semnificativ uh, al cheltuielilor care au crescut în ultimii ani. Nu există o aprobare a unei linii de creditare dacă nu suntem încrezători că um, există un proiect cu adevărat eligibil și până nu verificăm că banii vor ajunge la beneficiarii finali într-o perioadă foarte scurtă de timp. Mulțumesc! Vă mulțumim, nu mai dorește nimeni să intervină. Atunci, doamna raportor, mai dorește să ia cuvântul la final? Cred că s-a spus ceea ce se putea spune. Vreau să mulțumesc reprezentanților Băncii Europene de Investiții pentru prezentări și sper să colaborăm în continuare bine. Da, mulțumim și eu vreau să vă mulțumesc și sper că ne veți trimite în scris um, răspunsurile la întrebările foarte exacte pe care vi le-am adresat. A, și voiam să dau cuvântul și comisiei. Îmi pare rău, am uitat de dumneavoastră, doamnă de la Toră. Good morning. The investment facility is an important instrument in the support... E clar uh, că um, Pay aduce o contribuție semnificativă la susținerea sectorului uh, privat uh, în statele partenere. Comisia va încerca să facă eforturi să lucreze de aproape cu BEI pentru a asigura coerența uh, politicilor. Putem să gândim împreună strategii, obiective și complementaritate. Și putem să ne aliniem și obiectivelor pe care le aprobăm împreună cu statele noastre partenere. În urma uh, recomandărilor uh, făcute la jumătatea mandatului uh, instrumentului de finanțare, și investiții, ne-am gândit că trebuie să existe o mai bună complementaritate între ceea ce finanțează BEI și ceea ce finanțează Comisia. Comisia încurajează BEI să sporească eforturile de a monitoriza așa cum trebuie operațiunile și de asemenea de a monitoriza impactul de dezvoltare al facilității acestea de investiții și asta pentru a se alinia recomandărilor grupului de politică al Platformei Europene pentru uh, îmbinarea uh, instrumentelor pentru cooperare externă. Noi încurajăm uh, BEI și să își uh, accelereze eforturile pentru a spori adiționalitatea din operațiunile sale. De asemenea, uh, folosirea instrumentelor uh, cu capital de risc ar putea ajuta la strângerea de bani în plan privat. La programare, orientările pentru fiecare țară în parte, în perioada 2014-2020, cu siguranță vor fi împărtășite cu BEI și de asemenea va exista coordonare între Comisia Europeană și BEI. Acesta este unul dintre principiile care ne orientează în această programare a asistenței regionale a Uniunii Europene. De asemenea, noi vrem să sporim uh, impactul finanțării prin pachetul financiar uh, și ne bucură că asta a anunțat BEI în ultimul exercițiu și în ultimul său raport. Noi dorim să ne creștem amploarea activităților de blending pentru a ajunge până la 44 miliarde de euro suplimentar pentru investiții în Africa și în vecinătatea Uniunii Europene până în 2020. Obiectivul Planului European de Investiții Extern uh, este acela de a contribui la dezvoltarea uh, durabilă și la atingerea ODD-urilor, câtă vreme uh, rezolvăm cauzele care dau naștere migrației ilegale. Noi vrem să lucrăm uh, respectând prioritățile statelor noastre și să sporim coordonarea cu BEI. BEI este membru a uh, Comitetului Strategic și asta va permite coerență între diverse uh, instrumente ale Uniunii Europene cât avem va contribui la împlinirea obiectivelor politicilor europene. Mulțumesc foarte mult! cu asta am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Um, problematica cu colaborarea cred că trebuie să o discutăm altcândva. Oricum vă mulțumim că ați venit, vă mulțumim pentru discuții, pentru prezentare și astfel trecem la următorul punct de pe ordinea, zi, ordinea de zi, punctul 15, directiva privind apa potabilă. Bulgaria, Ungaria și România și dau cuvântul um, responsabilului din partea Curții de Conturi Europene și aveți cuvântul pentru a ne prezenta pe scurt acest raport, vă rog. <coughs> Bonjour, merci, euh, merci beaucoup, Madame le Président. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Aș dori să vă prezint astăzi raportul nostru. protecția sănătății cetățenilor Uniunii Europene pentru care calitatea și accesibilitatea apei sunt elemente cheie, a fost o politică majoră a Uniunii Europene pentru mai mulți ani. O politică care vizează protejarea sănătății consumatorilor așadar de efectele negative ale oricărei contaminări a apei uh, prevăzută pentru uh, a fi folosită de utilizatori. Directiva cu privire la apă potabilă uh, definește normele europene pentru consumul uman. Directiva solicită statelor membre să publice un raport în ceea ce privește calitatea apei prevăzut pen, ape prevăzută pentru consumul uman o dată la trei ani. Printre altele, există informații actualizate legate de calitatea apei potabile care ar trebui să fie disponibile consumatorilor. Auditul nostru s-a axat pe directiva cu privire la apă potabilă și am uh, analizat uh, Uh, situația pentru a vedea dacă cerințele au fost respectate în ceea ce privește proiectele care au fost selectate pentru a fi finanțate prin proiectele de, uh, prin Fondul de Coeziune și Dezvoltare Regională pentru a îmbunătăți calitatea apei potabile uh, și pentru a facilita aprovizionarea cu apă. Am vrut să vedem dacă fluxul finanțărilor va fi adecvat pentru a garanta păstrarea și durabilitatea infrastructurii de distribuție a apei potabile contabile uh, finanțată de Uniunea Europeană. Am decis să efectuăm auditul nostru axându-ne pe statele membre care s-au alturat Uniunii Europene în 2004 și uh, după aceea. Uh, Bulgaria, Ungaria și România au fost selectate ca fiind cele trei state membre, uh, reprezentând aproximativ 15% uh, din alocările Uniunii Europene pentru apa potabilă în statele membre care s-au alăturat în 2004 și după aceea. Concluzia generală a auditului nostru a fost că calitatea apei potabile s-a îmbunătățit semnificativ uh, Uh, în acești ultimi ani. Comisia a supravegheat îndeaproape și uh, în conformitate cu directiva, începând cu 2016, uh, toate aceste operațiuni, toate statele membre vizitate au răspuns cerințelor. Am identificat însă mai multe uh, lacune în supraveghere și în modalitatea de raportare. În cele trei state vizitate am uh, putut identifica că toți parametrii solicitați de directivă uh, nu toți parametrii anunțați de directivă au fost supravegheați. Am um, văzut de asemenea că statele membre au întârzieri în a semnala date uh, în funcție de care Comisia evaluează punerea în aplicare a directivei. Statele membre trebuie să garanteze această informare adecvată și uh, actualizată în ceea ce privește calitatea apei prevăzută pentru consumul uman și care este disponibilă pentru consumatori. În cele trei state membre vizitate am văzut că această cerință a fost corect transpusă în legislația națională, însă această practică uh, Uh, de a furniza aceste informații consumatorilor diferă uh, semnificativ uh, de la o țară la alta și de la o zi la alta. Informațiile legate de calitatea apei nu sunt disponibile în mod sistematic consumatorilor. Toate statele membre trebuie însă să remedieze această situație pentru că dacă nu, toate îmbunătățirile existente uh, Uh, nu folosesc la nimic, pentru că rețeaua mai pierde încă apă. Sunt uh, pierderi de apă în rețele de distribuție care au fost uh, prost întreținute și care au nevoie să fie renovate. În majoritatea statelor membre, mai mult de 20% din apa potabilă se pierdea în rețelele de distribuție câte vreme uh, Eh, în anumite zone ajungem chiar la 60%. Resursele insuficiente eh, resurse suficiente naționale eh, și private trebuie găsite pentru a putea întreține și infrastructurile noi construite datorită ajutorului financiar al Uniunii Europene. Ajutorul european ar trebui să înlocuiască cheltuielile publice ale statelor membre. Statele membre vizitate au dispus de 3,7 miliarde de euro din bugetul Uniunii Europene pentru aceste proiecte, însă trebuie să mai investească încă 6 miliarde pentru a-și acoperi nevoile până la finele lui 2020. Asta nu înseamnă însă că toate investițiile necesare din uh, aceste instalații de apă vor fi uh, făcute din bani europeni în România și mai ales uh, Bulgaria. Trebuie însă să obținem uh, mai multe informații legate de îmbunătățirea acestei situații. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Pufan. Cred că este un audit foarte interesant, care nu se limitează doar la cifre, ci este un audit care cu adevărat uh, are ca scop uh, identificarea unor lacune în punerea în aplicare a acestei directive. Trecem mai departe în germană. Vorbesc din partea raportorului, domnul Stehovski, care a trebuit să meargă într-o altă comisie pentru a vota. Din partea raportorului și a comisiei vă mulțumim pentru acest audit destul neobișnuit în ceea ce privește dispozițiile din directiva privind apa potabilă. Vă voi citi recomandările raportorului acum, un control mai bun, o monitorizare a comisiei mai bună, dispozițiile din uh, directiva privind apa potabilă ar trebui să ducă la o informare mai bună. Din păcate, statele trebuie să dea rapoarte pe zone foarte mici eh, de protecția apelor, dar care nu cum ne-ați arătat și în auditul dumneavoastră, nu reprezintă neapărat un, o sănătate, o, o amenințare la sănătatea publică. De exemplu, când ne gândim la Bulgaria și mă scuzați, nu îmi găsesc hârtia. În Bulgaria există diferite substanțe poluante în apa potabilă. Înseamnă că această apă e are o legătură foarte clară cu amenințarea asupra sănătății publice. Apoi, legat de durabilitatea infrastructurii, aici un punct important pentru raportor și e importantă și implicarea cetățenească la uh, această infrastructură și nu doar raportul Uniunii Europene, ci și a celor care beneficiază de pe urma infrastructurii. Apoi, implicații financiare, pentru cei care nu pot să își permit această apă, noi ne dorim ca apa să ajungă la toți cetățenii și să fie alimentați cu apă așa cum trebuie. Și mai există și o serie de întrebări pe care le-am. Recomandările raportorului merg, bineînțeles, în mână cu cele prezentate de Curtea de Conturi. Avem niște întrebări pentru comisie și anume această raportare care nu există pentru Uh, regiunile restrânse, apoi acea întârziere pentru România cu 30 de luni, cum s-a ajuns la această întârziere atât de mare, ce fel de factori au intervenit aici și apoi o întrebare legată de sprijinul financiar din bugetul Uniunii Europene. Acest sprijin financiar din Uniunea Europeană care nu ar trebui să să nu ar trebui să înlocuiască sprijinul bugetar național, ci ar trebui să fie o, niște fonduri adiționale. Acestea ar fi întrebările. Mulțumim curții de conturi și acum din partea Comisiei de la DG Mediu aveți cuvântul. Vă rog. Thank you. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc pentru oportunitatea de a avea această dezbatere înainte de a ajunge la întrebările noastre specifice. Aș reacționa mai general la raport, sublinind că din perspectiva noastră este Uh, un document foarte util. Multe elemente din implementarea directivei privind apa de băut au fost recunoscute de Curtea de Audit, cum ar fi calitatea ridicată a calității apei de băut în Uniunea Europeană și uh, transpunerea corectă a directivei în cele trei țări studiate. Pentru restul au fost chestiuni identificate de către curte și acelea sunt uh, de o natură tehnică, verificarea monitorizării și frecvenței lorii de probe, Uh, oferirea de informații pentru consumator la nivel național, lucruri care intră de obicei în competența națională a statelor membre. Dar o să explic imediat ce facem și noi în legătură cu asta. De asemenea, Curtea a subliniat că există alte probleme, cum ar fi pierderile de apă, care au fost menționate, problema raportării uh, pentru uh, sursele mici de apă, pe care tocmai ați menționat-o, doamnă președinte, informații proactive oferite consumatorilor și toate acestea Uh, depășesc domeniul de aplicare al directivei actuale privind calitatea pe de bot. Evident, acum suntem într-o fază în care elementele updatate ale directivei au fost recunoscute de către Comisie. Am trecut printr-un uh, proces de revizuire foarte cuprinzătoare. După cum știți, directiva privind apa de bot va fi supusă uh, unei noi propuneri de modificare care se va adopta până la sfârșitul acestui an este în programul de lucru al Comisiei pentru anul 2017 și în acest context uh, trebuie să insist asupra faptului că raportul curții vine la un moment foarte potrivit și uh, se potrivește și cu foarte multe dintre reflexiile noastre și multe elemente din analiza curții ne-au ajutat în propria noastră activitate, deci suntem foarte recunoscători pentru oportunitatea acestui raport și pentru recomandările foarte relevante pe care curtea le-a făcut. Așadar, în evaluarea de impact care a uh, stat la baza uh, propunerii de nouă legislație care va ajunge pe uh, masa comisarilor foarte curând. Sunt multe elemente împrumutate de la curte ca să susțină propriile noastre argumente, deci suntem foarte recunoscători pentru asta. În ce privește aspecte specifice, care sunt complet în afara domeniului de aplicare a directivei, dar sunt uh, relevante pentru noi și în contextul uh, restului legislației privind apa. Directiva uh, cadrul cadru privind apa cere politici care să stimuleze eficiența și care să ducă la recuperarea costurilor utilizării apei. Deci este un lucru recunoscut și când e vorba de dimensiunea de finanțare, Ese va continua să susțină investițiile uh, legate de uh, apă, de calitatea apei și uh, în special în ce privește investiții legate de reducerea pierderilor în sistemele de apă reprezintă un lucru foarte bun și care a fost subliniat în aceste discuții. Acum, ajungând la unele dintre chestiunile specifice care au fost ridicate. Mai întâi, în legătură cu non-raportarea pentru uh, zonele uh, cu, uh, cu surse de furnizare mici de apă. Acest lucru nu este prevăzut acum în uh, obligațiunile de raportare, e numai pentru zonele mari, dar evident obligațiile de raportare în legătură cu conformitatea generală se aplică tuturor zonelor. Doar, ra, doar raportarea nu se aplică zonelor mici, pur și simplu pentru că iese din cadrul de raportare. În contextul procesului de revizuire a directivei, ne uităm și la obligațiunile de raportare în general și unul dintre aspectele pe care vrem să-l întărim este să avem o raportare mai la timp și mai țintită, în sensul că vrem să folosim tehnologia modernă ca să facilităm accesul la informații care ni se pare esențial pentru a îi informa pe cetățeni. Și cum ați subliniat, doamnă președinte, este e un lucru foarte important pentru cetățeni, pentru că există o conexiune foarte puternică cu aspectele de sănătate și atunci trebuie să facem mai multe în a oferi transparență și acces la sănătate pentru uh, a, ca cetățenii să aibă o imagine foarte clară a situației din statele membre vizate. Deci este un lucru pe care îl vom întări în procesul de revizuire a directivei și vom aduce noi, directive, noi prevederi în directivă legate de transparență în general. Credem că este o directivă care trebuie să se uite și din perspectiva transparenței la problema pierderilor de apă, pentru că am văzut că în acele țări în care transparența crește pe partea de, legată de pierderile de apă, crești, crești și acțiunile la nivel național. Deci presiunile astea se transformă într-o obligație de a acționa din partea autorităților naționale. Deci dacă oferim mai multă transparență în ce privește pierderile de apă, asta va duce la acțiuni suplimentare. Dar trebuie să recunoaștem că asta intră în cadrul subsidiarității și că avem o marjă redusă de manevră aici. Asta în legătură cu problema a pierderilor de apă. În ce privește Uh, întârzierile la publicarea raportelor privind calitatea apei de băut, pe care le-ați menționat, doamnă președinte, recunoaștem că sistemul de raportare care este prevăzut în acest moment uh, le-am uh, publicat într-un raport updatat care e de acum trei ani. Deci, cu siguranță, nu e o situație satisfăcătoare și, cum spuneam, căutăm moduri de a îmbunătăți situația și cel mai bun mod de a face asta este să ne uităm la noile tehnologii care să ne permită un sistem de raportare mai viu, ca să spun așa, și să nu reacționăm la lucruri care s-au întâmplat deja de mult, ci să reacționăm imediat la informații. Și voi încheia în franceză, mulțumim din nou raportorului pentru contribuția excelentă și pentru a repeta faptul că noi, Comisia, în măsura posibilului, vom reflecta asupra recomandărilor și considerațiilor uh, uh, în revizuirea acestei directive. Nu pot să spun mai mult pentru că Colegiul Comisarilor încă nu s-a pronunțat, dar pot garanta că toate aceste considerații și recomandări ale curții vor uh, contribui la reflexia noastră de revizuirea directivei. Mulțumesc! Da, vă mulțumim, vă mulțumim pentru declarațiile făcute. Trebuie să spun că îmi pare rău că colegii din România, Ungaria și Bulgaria nu au fost prezenți ca să de ce s-a discutat astăzi despre acest raport, pentru că mie mi se pare un lucru cel mai bun pe care poți să-l faci pentru cetățeni. Am vrut neapărat să spun acest fapt. Și probabil nu se simt vizați. Aș dori să-i dau cuvântul domnului Pufan și vă rog să ne spuneți câte ceva și despre Ungaria, pentru că ne-ați dat un exemplu acolo în ceea ce privește între 6 și 20 de procente în um, creșterea prețurilor. Dacă ne-ați putea spune care au fost cauzele, aveți cuvântul, vă rog. Oui, merci, Madame le Président. Euh, On a très bien Da, mulțumesc, doamnă președinte. Am înțeles foarte bine uh, întrebarea. Mulțumim uh, uh, pentru aprecierile reprezentantului Comisiei. În general, în toate țările în care se face audit, se vorbește despre mari proiecte și despre mici proiecte și știu că trebuie folosite noile tehnologii și un alt lucru mai important uh, este comunicarea cu cetățenii, pentru că cetățenii sunt beneficiarii acestei activități privind calitatea apei și sper că, de exemplu, noi în România vom, suntem pregătiți cu uh, informaticieni foarte buni care să creeze un sistem, uh, un software uh, care să dea toate datele transparent publicate pe internet pentru fiecare zonă unde se lucrează și să se îmbunătățească și comunicarea cu Comisia în ce privește uh, rezolvarea în viitor acestei probleme. Da, cum uh, știți, am făcut audituri și în Ungaria, o țară care are de asemenea unele probleme. Da, Poate că în viitor uh, comunicarea între auditor și autoritățile maghiare o să fie mai bună, sperăm. O să vedem data viitoare despre ce e vorba. Mulțumesc foarte mult. Întrebarea legată de întârzierea din România și apoi prețurile foarte crescute din Ungaria. Despre acestea ne puteți spune ceva? Oui, euh, um, il y a des zones avec Da, există zone cu proiecte care sunt întârziere, vorbesc de România, pentru că e țara mea și eu cunosc foarte bine. Există unele probleme pentru că s-a schimbat guvernul cu câteva luni înainte, sunt miniștri și secretari de stat noi care schimbă directorii, dar trebuie să se recupereze timpul pierdut. Sper că uh, toate proiectele legate de alimentare de apă sunt foarte importante pentru orice politician care conduce o mare regiune sau un oraș, pentru că dacă vrea să fie reales data viitoare va trebui să facă ceva pentru a îmbunătăți viața tuturor cetățenilor. Trebuie recuperată distanța între zonele rurale și cele urbane, pentru că așa putem avea o mai bună dezvoltare a äh, Vă mulțumim. Nu mai există solicitări de a lua cuvântul, nici eu nu mai am întrebări, am terminat cu ordinea de zi pe astăzi, vă mulțumesc pentru discuții și cu siguranță vom urmări în continuare acest uh, subiect și să vedem cum arată situația în alte state membre. Și ne reîntâlnim la data de 19 octombrie, la ora 9 dimineața, la Bruxelles. Și în, 6, și în 16 octombrie Vom discuta despre Vom audia patru candidați pentru Curtea de Conturi. E un lucru important. La ora 18 se serbează 30 de ani de Curtea de Conturi și cred că ne vom reîntâlni acolo. Vă mulțumesc, s-a suspendat ședința.